Uh, good afternoon. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine ați revenit înapoi în sală. Mă bucur să vă văd din nou aici, după ce v-am văzut dimineața la ședința coordonatorilor, după care au urmat două ore și jumătate deja de reuniune a comisiei noastre. Acum începem ședința de după masă. Și este o plăcere pentru mine să îl primesc în mijlocul nostru pe domnul comisar Carlos Moedas. Ne bucurăm foarte mult că vă aflați din nou alături de noi, domnule comisar. Domnul comisar ne va prezenta comunicarea comisiei în legătură cu raportul de evaluare ex post al programului cadru 7. și pentru mine personal este un raport foarte important, nu doar în calitate de membru al Comisiei ITRE, și mă bucur foarte mult că putem discuta astăzi despre acest raport. Evalu raportul de evaluare expost al grupului de experți la nivel înalt privind programul cadru numărul 7 a fost prezentat de Comisarul Moedaș pe 19 noiembrie 2015 și reacția Comisiei la acest raport a fost publicată pe 19 ianuarie 2016. Comisia I3 se ocupă de programele de cercetare. Este comisia competentă pe fond pentru programele cadru, de la primul program cadru până la al optulea. Al optulea program de cercetare este Orizont 2020, într-un fel. Îl rog pe domnul comisar Moedeș să facă prezentarea introductivă la această discuție. Aveți cuvântul, domnule comisar. Domnule președinte, stimată, stimate Iergi Buzek, stimați eurodeputați, este întotdeauna o plăcere și o onoare pentru mine să vin în fața acestei comisii, să am o discuție cu dumneavoastră, un schimb de opinii, de idei. Ultima dată ne-am întâlnit în luna iulie Mă bucur să revin astăzi pentru a vă prezenta raportul privind com comunicarea Comisiei privind evaluarea expost al celui de-al șaptelea program de cercetare, așa numitul FP7. Această comunicare a Comisiei a fost adoptată pe 19 ianuarie. Am trimis-o imediat domnului președinte Buzek. Cred că între timp ați primit cu toții copii ale comunicării. Deci, evaluarea Uh, programului cadru numărul 7 și impactul acestuia asupra cercetării și inovării este foarte importantă, din două motive. Primul motiv este faptul că această evaluare complet independentă, deci a fost făcută de un comitet complet independent, a ajuns la concluzia că investițiile în cercetare și dezvoltare sunt cruciale pentru economiile noastre. Și cel mai important este faptul că se cuantifică lucrurile, deci nu sunt doar idei uh, sunt uh, cifre um, propuse de această evaluare independentă condusă de domnul profesor Luis Fresco. Având în vedere că această evaluare este fundamentală pentru modul în care dăm noi de seamă cetățeanului european, înainte de a intra în detalii, voi prezenta rezultatele acestei evaluări de care se va ține cont în evaluarea jumătatea perioadei a strategiei Orizont 2020, care va avea loc în 2017. Sper că mă veți ajuta și dumneavoastră. Acesta este principalul meu motiv de a fi aici astăzi. Este crucial să vă aud punctele de vedere, să cooperăm, să lucrăm în echipă la pregătirea acestei valori la jumătatea perioadei. Doresc să facem împreună cu Parlamentul și azi voi începe prin a prezenta principalele concluzii ale acestei valori. Această valori, această valori arată foarte clar că până acum programul cadru numărul 7 a avut un impact asupra cercetării, asupra inovării, asupra economiei, asupra societății în general și a demonstrat că are o adevărată valoare adăugată europeană. Deci, programul cadru 7, după cum știți, a avut un buget total de 55 de miliarde de euro, dar acestea reprezintă doar 7% din totalul investițiilor publice. Universitățile și organizațiile de cercetare au reprezentat 75% din uh, finanțare și uh, domeniul privat a primit aproximativ 25% din finanțare, jumătate IMM-uri. E important să subliniem acest lucru. În ceea ce privește impactul, deci, care a fost impactul programului cadru 7 asupra celor care activează domeniul cercetării și inovării? 170.000 de studii au fost publicate și au generat cunoștințe și au dus la 1700 de cereri de brevete în peste o, care au dus la peste 1000 de proiecte comerciale. Deci, 1700 de brevete și 7400 de proiecte comerciale arată contribuabilului valoarea reală a programului cadru și al investițiilor europene în cercetare și inovare. 55% din aceste publicații sunt publicații cu acces deschis, deci fără drepturi de autor. Acest lucru este foarte important pentru că trebuie privilegiați aceste tipuri de publicații. Publicația din cadrul programului cadru numărul 7 au avut mai mult impact și au fost publicate în publicații uh, mai importante. Până la 75% din publicații din uh, proiecte finanțate de programul 4 numărul 7 sunt în fac parte din cele 5% publicații cele mai citate în domeniile lor. Deci, am finanțat cele mai bune proiecte peste media europeană și americană. Numărul Uh, publicațiilor uh, în reviste științifice de prim ordin finanțate din programul 4 și premiul de premi, numărul premiilor nobile. Uh, to Davos uh, a week ago and I was with two și două premii nobi, no, um, Nobel au primit de fapt granturi din partea noastră, printre care unul dintre cei mai faimoși economiști din lume. Deci toate aceste granturi au devenit o adevărată uh, marcă de excelență, însă acest lucru nu este suficient. Trebuie să vedem care este și impactul asupra economiei și această evaluare demonstrează în mod clar faptul că se creează locuri de muncă și creștere în Europa. Acum, evident, avem niște estimări și trebuie să fim atenți și prudenți cu aceste estimări, însă ele demonstrează totuși un trend, au un impact foarte bun. Orice euro care a fost investit în FP7 a dus la un beneficiu de 11 euro de efecte economice directe sau indirecte prin uh, tehnologii, noi tehnologii și inovație. Această evaluare demonstrează în mod, mod foarte clar că valoarea aceasta și creșterea suplimentară poate ajunge până la 20 de miliarde pe an. Deci o sumă imensă uh, după 20 de ani Uh, iarăși FP7 va crea 130.000 de noi locuri de muncă în mod direct sau indirect. Trebuie să fim atenți cu aceste cifre, pentru că e clar că impactul, deși este unul foarte, foarte pozitiv, Uh, și noi trebuie să fim foarte mândri de acest program al șaptelea cadru, program cadru de cercetare. Acum trebuie să ne uităm la ceea ce am făcut noi în sectorul privat, care a fost de asemenea mare, un beneficiar al uh, finanțării, am stabilit mai multe domenii. Uh, hidrogen, um, medicina, am creat diferite parteneriate pentru a ne asigura că există cooperare în materie de autoturisme ecologice și eficiență energetică. Și un alt punct care este important pentru societatea din Europa și pentru cetățenii europeni. În momentul în care ne aflăm cu Europa se confruntă cu mai multe amenințări pe mai multe fronturi, cel de-al șaptelea program cadru și evaluarea demonstrează că programul a permis crearea unei baze științifice pentru a face față unor uh, provocări de societate transnaționale. Mă gândesc în domeniul sănătății, alimentație, schimbări climatice, ocupare, sărăcie și excluziune. Peste 7800 de proiecte cu, au fost finanțate cu uh, 28 de miliarde de euro și au susținut o abordare interdisciplinară, transnațională, pentru a promova proiecte colaborative și aceste proiecte sunt esențiale pentru a face legături și punți între cunoștințele care există în Europa. Am să vă dau un exemplu totuși. M-am uitat la toate aceste proiecte și știu că de multe ori nici măcar nu explicăm oamenilor în mod clar aceste proiecte. Există un program care se numește SolarJect. El a creat un fel de rețetă pentru combustibil pentru avioane cu trei uh, ingredienți doar. Potențialul este unul foarte mare, pentru că emisiile de CO2 devin atunci o resursă. Ideea este că dacă vrei să creezi ceva, trebuie să fie ceva foarte concret și, într-adevăr, în aprilie 2014 s-a produs un astfel de litru de uh, nou combustibil. Deci acestea sunt Uh, exemple și, și uh, um, exemple de succes care trebuie explicate oamenilor. Cu cât explicăm acest lucru mai mult, cu atât atunci oamenii vor avea încredere în noi și e foarte important asta pentru Europa. Nu numai pentru viitorul cercetării științifice, ci al Europei în general. Acum, mai e și un alt impact care este crucial. Este impactul pe care îl are cel de-al șaptelea program cadru în lume. În țara mea se numește o uh, deschidere către lume. Acest program a avut participanți din peste 170 de țări și o cincime din proiectele colaborative au avut și participanți care proveneau din afara Uniunii Europene, din țările asociate. A, ah, o problemă cu microfonul. Și putem spune că, în medie, fiecare proiect colaborativ a, a conținut 11 organizații, 9 regiuni și 6 țări care au participat. Acțiunile Marie Curie au susținut mobilitatea a peste 50.000 de cercetători în 140 de țări, dintre care 30% veneau din afara Uniunii Europene. Aproape jumătate dintre oamenii de știință care au venit din Uniunea Europeană, din țări industrializate, au rămas în Europa la finalul uh, perioadei respective și uh, Evident, acum aceste cifre trebuie să ne arate și acele neajunsuri care pot fi uh, um, rezolvate pe viitor și s-au redactat mai multe recomandări în acest sens. Nu aș vrea să le iau pe toate în detaliu, însă parte dintre ele au fost deja rezolvate prin orizont 2020. Deci e clar că mai sunt eforturi ce trebuie să fie făcute. Am să vă dau trei exemple concrete, dintre care, primul, uh, programul cel al șaptelea program cadru a fost destul de complicat pentru multe, mulți participanți. Deci, simplificarea nu a reușit. După cum știți, datorită dumneavoastră a Parlamentului European, Orizont 2020 a reprezentat un pas înainte în simplificarea regulilor. Uh, pentru a putea participa, pentru a obține granturi, pentru a obține finanțare. Noi însă considerăm că nu s a făcut îndeajuns și de aceea recent am lansat o consultare publică foarte extinsă pentru a venit cu un al doilea val de măsuri de simplificare și am contactat peste 5.000 de uh, participanți, de actori interesați. Al doilea exemplu, e nevoia de a crește atractivitatea pentru Uh, cercetători și pentru uh, cei care fac inovație, pentru că există foarte multe instrumente în momentul de față. Și iată, acesta este și unul din motivele pentru care, și vreau de altfel să mulțumesc Parlamentului European și să vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor pentru sprijin, pentru că mulți dintre dumneavoastră m-au contactat uh, spunând, uitați, aici în Parlament organizăm curând discuții referitor la ideile din Consiliul pentru Inovație, ideea fiind să reușim să uh, Uh, să realizăm punți între aceste instrumente. Da, Deci, ideea era că mulți dintre oamenii cu care am avut ocazia să discut, multe din facilitățile pe care le-am vizitat din întreprinderi, mi-au spus, da, sunt prea multe instrumente și uneori nici nu știm cui să ne adresăm. De aceea, ideea este să federăm lucrurile și să avem un ghișeu unic lucru care ar fi foarte important pe viitor și cred că asta ar și răspunde la una din recomandările care reiese din raportul de evaluare. Și mă gândesc la stabilirea a ceea ce am putea numi noi, dacă vi se pare că o idee bună, un fond european al fondurilor, un fel de fond de nouă generație consacrat inovației în țările participante. Iată, acestea sunt uh, răspunsurile foarte țintite în cadrul acestor recomandări. Și m-ar mai fi și un al treilea exemplu. Evaluarea demonstrează de asemenea că diferite componente ale programului cadru au uh, operat în um, uh, mod izolat și că diferitele componente ale programelor au fost prea rigide, care, lucru care a dus la ineficiență pentru că au existat suprapune. și acest lucru poate fi îmbunătățit prin Orizont 2020 și asta datorită contribuției dumneavoastră. Încă din prima zi a mandatului meu am, uh, a avut o atenție deosebită pentru a obține mai multe sinergii între diferitele programe europene. Și am vești bune pentru dumneavoastră. Știți că am lansat ideea aceea de a avea un fel de marcă de excelență prin fondurile ă, structurale și Orizont 2020. O idee foarte simplă, care spune felul următor. Dacă există un proiect, eu știu, pe instrumentul IMM-urilor, e bine, dar nu e suficient Uh, pentru a avea uh, finanțare Orizont 2020 pentru astfel de programe. Și atunci, împreună cu colega mea, doamna Corina Crețu, ne-am gândit în felul următor. Da, bun, proiectul acesta e foarte bun, n-am găsit finanțare. Uh, trebuie să finanțăm. Până în prezent am, am semnat astfel de 500 de astfel de certificate de excelență, de mărci de excelență uh, în Spania și în alte țări pentru a permite acestora să găsească sinergii și surse de finanțare și un lucru foarte bun. Deci, ideea aceasta a sinergiei reprezintă, de fapt, un ultimul punct la care vreau să mă refer, pentru a vă prezenta exact care este situația planului de implementare pentru EFSI, uh, a Fondului European pentru Investiții Strategice. Și Banca Europeană de Investiții de părere că până la finalul 2015 EFSI a utilizat deja 50 de miliarde din totalul uh, de investiții și acest lucru a fost împărțit în două domenii, infrastructură și proiecte inovatoare. 42 au fost aprobate pentru o sumă de 5,7 miliarde de finanțare și uh, acorduri de finanțare ale IMM-urilor, dintre care 84 au fost semnate pentru 1,8 miliarde. Dincolo de aceste 42 de proiecte de infrastructură, 5 sunt în mod strict legate de cercetare și inovație și au fost finanțate cu 325 de milioane de euro. Și ne așteptăm ca acestea să genereze finanțare adițională pe piața privată în jur de 2 miliarde. Ele acoperă domenii cum ar fi bioplasticele, um, tratament medical pentru boala Alzheimer, producție de oțel, biotehnologie și așa mai departe. Sunt mulțumiți? Încă nu. Cred că putem face și mai multe, și mai bine. Obiectivul nostru este să facem mult mai multe, da, evident. Și eu investesc foarte mult timp uh, pentru a convinge că mai multe țări trebuie să poată să participe la astfel de proiecte, pentru că doar astfel putem utiliza EFSI. Acum, în ceea ce privește acea finanțare, dincolo de ea, e clar că EFSI mai are încă 750 de milioane din programul INOV-FIN, ca și partea Orizont 2020 pe care n a fi putut asta să finanță pentru că n a fi avut uh, sumele necesare. Și EFSI va contribui cu 420 de milioane în plus pe viitor dincolo de instrumentul INOV-FIN. Deci multe proiecte și acorduri de finanțare sunt acum în curs de derulare. Prioritatea mea este să facem în așa fel încât aceste investiții suplimentare în cercetare și inovație și proiecte inovatoare într-adevăr va ajunge în economia reală. Așa că sunt încântat să vă anunț că am îmbunătățit transparența în ceea ce privește oportunitățile de investiții în Europa și portalul proiectelor europene de investiții, EIPP, va fi operațional cu începerea din luna februarie și va arăta investitorilor diferitele proiecte în care se poate investi și promotorii pot să le uh, înainteze pe, prin internet și se obțin astfel uh, posibilități de finanțare pentru a ajuta atât proiectele publice cât și private și promotori atât publici și privați pentru a investi în niște proiecte care să devină realitate. Și, de asemenea, avem și un serviciu de consiliere pentru investiții europene, care este operativ încă din septembrie anul trecut și oferă o gamă largă de servicii, printre care și instrumentul InnovFin, pentru a susține identificarea, dezvoltarea, finanțarea și implementarea proiectelor. Stimate domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, dragă Ierzi, dați-mi voie să închei cu un citat uh, al lui Milton Friedman, care a câștigat premiul Nobel și care a spus odată că una dintre cele mai mari greșeli este să judeci politicile și programele în funcție de intențiile lor în loc să le judeci în funcție de rezultate. Eu am venit astăzi în fața dumneavoastră să vă prezint rezultate și sunt gata că mă veți ajuta pe viitor să facem în așa fel încât să avem și mai multe rezultate care să fie în beneficiul cetățenilor europeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, domnule comisar. Ne-a interesat foarte mult, ați vorbit despre acei șapte ani, despre FP7 dar au trecut chiar mai mulți ani, 8 și jumătate, pentru că unele proiecte au fost mai lungi decât întreaga perioadă. Așa că a fost foarte important pentru noi că am putut să aflăm câte ceva despre acestea, pentru că am dorit să ne îmbunătățim abordarea în ceea ce privește uh, cercetarea și inovarea pe viitor. Și de aceea a fost necesară o analiză a trecutului și să tragem niște concluzii pentru viitor. Așa că încă o dată vă mulțumesc foarte mult și permiteți-mi acum să îi urez bin, bun venit printre noi unui fost membru al Comisiei ITRE, doamna Romana Iordan, care se află astăzi alături de noi, fiind membra Comisiei ITRE pentru 10 ani. Unii dintre noi ne amintim acest lucru. Și acum, doamna Romana Iordan este reprezentantul nostru oficial, reprezentantul Parlamentului European și al Comisiei ITRE în cadrul ACER. Adică, da, reglementatorii în din domeniul energiei, un lucru foarte important. Vă, ne, vă, ne bucurăm că vă aflați astăzi alături de noi și ne ascultați și păstrați legătura cu noi. Acel lucru, același lucru e valabil și pentru alți foști membri ai comisiei noastre care încă se află în legătură cu noi. Dar să trecem la discuția noastră. Din partea grupurilor politice acum are cuvântul domnul Eller ca raportor, dar și reprezentant al grupului PPE, raportor în ceea ce privește Orizont 2020. Domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să încep uh, prin a-i spune domnului comisar, care este un părinte al, că un părinte al succesului programului se află lângă dumnealui, pentru că domnul Buzec a fost raportor pentru FP7, așa că are și el o parte a acestui succes. Însă așa cum se întâmplă lucrurile în viață, ne gândim la succes, dar uh, Analiza ceea ce am văzut aici poate să ne dea și o idee despre cum să acționăm pe viitor. Și atunci am putea să ne gândim puțin și la întrebările care reies de sub revizirea sp 7 Și eu mă voi, mă voi face referire la trei dintre acestea. Cred că ce e important e că nu se spune destul despre sinergii și despre efectul de pârghie. Asta probabil are de-a face cu natura sp 7 și din ultimul program de inovare, poate puțin demodat. Dar și analiza raportorului despre toate acestea ne arată că există neajunsuri în ceea ce privește sinergiile cu alte fonduri, dar și în ceea ce privește efectul de pârghie. Și s-ar fi putut apela la ele sub orizont 2020 și în alte instrumente financiare și sub FP7. Dar ne învârtim puțin în uh, în jurul acestei întrebări când vorbim de rezultatele SP7. Apoi, mai există și acest um, vid în ceea ce privește inovarea. Unul din rezultatele și, și punctele minus în SP17 are de-a face cu EU15. Probabil că e moștenirea sp 7 într-un fel și de aceea avem această revizuire la jumătatea termenului, ar trebui să ne gândim puțin mai bine. Avem uh, programul și Orizont 2020, dar încă e o chestiune la care trebuie să ne gândim. Și cred că efectul principal și a existat totdeauna un consens între cele 13 țări vechi, cele 15 noi, dar totuși, în ceea ce privește excelența programului, suntem de acord. Și anume, excelența în program ne face să ne gândim și mai bine ce am putea să facem astfel încât să reechilibrăm uh, programul prin această revizuire la mijlocul mandatului. Și un ultim punct, cred că e important, tot în ceea ce privește revizuirea la jumătatea mandatului, sunt măsurătorile. Cred că totul ține și de felul în care este făcut acest program. Succesul apare totdeauna fie prin uh, cifrele legate de brevete sau de publicații. Cred că Orizont 2020 și faptul că vorbim de politici europene, de scopuri politice concrete, de exemplu în ceea ce privește energia, reducerea emisiilor, alte domenii, ne-ar putea duce la concluzia că ă, poate aceste revizire ar putea să ne spună mai multe decât brevete, numere și așa mai departe, Ce am putea să ne gândim în într-un anumit fel la ce e succesul. Dacă ne gândim la provocarea legată de energie, atunci întrebarea are de-a face, are de-a face nu doar cu impactul asupra unor cauze specifice, ci și dacă ne-am atins scopul. Așa că măsurile ar putea să ne spună mai multe, să spunem avem un scop tehnologic în ceea ce privește reducerea emisiilor, și mă folosesc de acest exemplu pentru că aici există multe părți comune și să spunem apoi, da, rezulte, rezultatele sunt deja asigurate, le putem prevedea în programele în, ce, în curs de în curs de funcționare, dar probabil va exista un vid până la final și probabil că revizuirea ar trebui să fie mai bine diferențiată pe aceste aspecte pentru că ce vedem în orizont 2020 e diferit față de FP7 și de aceea aș dori să știu dacă v-ați gândit la aceste aspecte în revizuirea la jumătatea mandatului. Aduce o comple- un grad de complexitate revizuirii, însă e nevoie de el pentru a înțelege procesele în desfășurare și ce succes pot avea. Mulțumim mult, mulțumim Cristian. Și acum din partea S și D. Comisariu, vă permitir Domnule președinte, domnule comisar, voi folosi limba maternă, limba noastră maternă, domnule comisar. Vă felicit pentru munca făcută și vă mulțumesc pentru evaluarea făcută la acest cel de-al șaptelea program cadru. politica trebuie să aibă o, un efect de pârghie și în ceea ce privește energia și inovarea. Noi ne-am ocupat deja de această analiză și e nevoie, astfel încât să putem să ne învățăm lecțiile pentru viitor și există și niște întrebări cheie. Schimbarea climatică amenință planeta, există inegalități foarte mari, însă pentru noi e foarte important să existe încredere în economia europeană. Această încredere trebuie să se întoarcă. Vedem acum că există o mare schimbare în ceea ce privește emisiile. În cazul unui mare producător european s-a întâmplat asta și trebuie să reacționăm, nu doar tehnologic. Ne aflăm în plină eră digitală. Cercetarea, inovația, tehnologiile, acestea vor face diferența în viitor. Ați vorbit despre niște puncte concrete, foarte multe, însă în ceea ce privește știința și companiile, resursele și inovațiile, aici, da, ați mers deja în direcția cea bună. Apoi, mijloacele de sub planul uh, Juncker, toate acestea, da, sunt foarte importante. 50 de milioane cred că au fost deja alogate. Uh, Însă, în ceea ce privește proiectele, vedem că vorbim de cele mai multe ori de proiecte foarte mare, foarte mari, de dimensiune mare. Însă eu cred că proiectele pot să fie mari și pentru că sunt foarte importante. Și pentru Orizont 2020, planul Juncker e foarte important și avem nevoie urgent de aceste ghișee unice despre care se tot vorbește. Există deja acest ghișeu unic, însă trebuie să se continue pe această cale, trebuie să fie dezvoltat mult mai repede în continuare. Apoi în ceea ce privește accesul, accesul la date publice. Există multe autorități în Europa care se ocupă de asta. E important ca în continuare să fie schimbate date științifice și da, accesul la date științifice e important. Există un proces de cofinanțare, dar pentru mulți este de multe ori foarte greu chiar să ajungă la acești bani sub cofinanțare. Și încă un punct. și anume noile legături digitale între America Latină și Europa. Foarte importante, pentru că între aceste două mari continente e foarte important să existe un schimb de date științifice. Brazilia pot să menționez aici. Și există și un grad mare de entuziasm în ceea ce privește această infrastructură. Cred că pentru noi e foarte important să avem aceste exemple practice pentru viitor. Stimați colegi, are cuvântul domnul Toșenovski din partea ECR. Voi vorbi în limba cehă. Já bych také velmi poděkoval. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Vreau și eu la rândul meu să mulțumesc domnului comisar pentru această prezentare referitoare la cel de-al șaptelea program cadru. Apreciez foarte mult aceste informații și aceste cifre pentru că este foarte important, aș spune eu, pentru noi în momentul de față, în momentul în care Orizont 2020 va fi lansat. E bine, raportul acesta vine la momentul potrivit și e foarte detaliat și e bine că a fost elaborat în mod independent, în așa fel încât să nu Uh, fim noi cei care uh, trebuie să facă o astfel de analiză. Am omis poate o informație, am pierdut poate o informație. Mi-aduc aminte că cel de-al șaptelea program cadru conținea de asemenea și niște obiective, niște așteptări în materie de studii de impact. În ce măsură aceste așteptări au fost uh, și realizate? Care e situația reală comparativ cu așteptările inițiale? În momentul de față lansăm Orizont 2020, așa că ar putea fi util uh, să avem o definiție mai clară a așteptărilor. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să mă refer și la cele spuse de colegul Eller care spunea că cel de-al șaptelea program cadru de multe ori a fost comentat aici, a fost analizat, dezbătut în comisia noastră, cu o finanțare destul de inegală în diferitele state membre. Dacă ar fi vorba doar de 3-4 țări, am putea spune da, sunt probleme la nivel local. Dar 13 țări dintr-un total de 28 pare să ne demonstreze că ceva nu e în regulă, fie în țările respective, fie încă nu au înțeles cum funcționează sistemul. Așa că noi o să trebuiască să încercăm să modificăm lucrurile, pentru că știm că sistemul acesta a celui de-al șaptelea program cadru a fost unul foarte complex mai ales în materie de prezentare a proiectelor. De aceea, din punctul nostru de vedere, constatările acestea sunt foarte importante, mai ales în domeniul științific, în uh, combinația cu fondurile structurale, în așa fel încât fondurile să nu se excludă unele pe celelalte în materie de finanțare. Așa că Vreau să vă mulțumesc, deci, pentru această prezentare și, într-adevăr, uh, dacă 85% din fondurile disponibile au fost uh, uh, deja vărsate în țările care erau deja membre ale Uniunii Europene înainte de 2007 și doar 4% în noile țări, uitați, aici e un fenomen care merită să fie subliniat. Doamna Matias, din partea GUE, are cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru cuvintele rostite. E foarte bine că ați venit astăzi alături de noi pentru a ne prezenta rezultatele raportului. Am vrut să subliniez niște aspecte care pentru mine nu sunt destul de clare în evaluare. E clar că au existat progrese, fără îndoială, însă în același timp, e clar că, la nivel global, rezultate științifice, se ajunge la rezultate științifice importante, e important ca acestea să fie mai apoi împărtășite. Indicatorii despre care ați vorbit dumneavoastră de mai multe ori ne arată că nu doar cele 28 de state membre sunt foarte active, într-un mod nu tocmai egal, dar există și alte state care au fost și ele implicate alături de Uniunea Europeană, programe în ceea ce privește ocuparea, în ceea ce privește stimularea creșterii. Da, mi-e foarte clar, cercetarea și dezvoltarea sunt aspecte foarte importante pentru o societate modernă. Însă există în continuare o problemă care nu a fost rezolvată nici prin Orizont 2020, nici prin FP7 și anume în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă. Acest raport de evaluare atinge puțin acest punct, însă trebuie să facem mai mult și în ceea ce privește Orizont 2020 avem nevoie de noi locuri de muncă și sunt mulți bani publici investiți în cercetare și inovare. Însă majoritatea oamenilor care lucrează în aceste programe nu au un loc de muncă stabil. Și dacă acesta este modelul pentru noi locuri de muncă, atunci pentru mine nu, nu e un model pentru care trebuie să facem eforturi și nu, această problemă nu e rezolvată prin FP7. Am vrut să mă folosesc de această oportunitate ca să spun acum, de la început, dinainte de suntem la începutul punerii în aplicare Orizont 2020 și de aia, domnule comisar, pe dumneavoastră doresc să vă întreb ce fel de uh, sfaturi aveți în acest sens? Ce fel de propuneri aveți sub acest program cadru, sub Orizont 2020? Ce fel de propuneri aveți astfel încât să se îmbunătățească această situație? Și anume că foarte mulți oameni au locuri de muncă care nu sunt tocmai locuri de muncă sigure. Există mulți oameni uh, calificați care lucrează și munca acestor oameni e o muncă de care avem nevoie, lucrează în institute, în instituții, au fost angajați de ele, dar de fapt ei mai departe nu au niciun fel de perspective. Așa că se investește atât de mult la nivel european, și nu putem vorbi doar de creștere și de viitor atunci când oamenii care lucrează acolo au locuri de muncă atât de nesigure, pentru că ei nu au niciun fel de garanții pentru un post de, post de muncă de lungă durată, niciun fel de perspectivă. Cam asta ne lipsește nouă aici. La ce vă gândiți dumneavoastră? Ce ați putea să faceți astfel încât să acești oameni să fie mai bine angajați în acest domeniu atât de important pentru Uniunea Europeană? Au și ei dreptul să lucreze la fel ca ceilalți, mai, mai ales pentru că au o muncă înalt calificată. Vă mulțumim mult, doamnă! Doamna Capăl din partea ENF. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, vă mulțumesc domnule comisar pentru prezentare. Ne bucurăm că dintre atâtea comisii ați venit uh, exact la comisia noastră și sunt încântată de entuziasmul pe care, de care ați dat dovadă pe aceste subiecte, cercetare, inovare. E un domeniu foarte important pentru Europa și și pentru statele membre ale Uniunii Europene, pentru că acesta e de fapt motorul pentru creștere și ocupare măsuri și lucruri de care avem neapărat nevoie astfel încât Europa să meargă mai departe. Ne-ați spus care sunt consecințele principale ale acestui program sp 7 și trebuie să spun că această evaluare, din punctul meu de vedere, este una care ne impresionează. Vorbim de cel mai mare program de cercetare din lume cu o sumă de 55 de miliarde investite, că au fost peste 2000 de pro- 25.000 de proiecte care au fost sprijinite, încă nu s-au încheiat, încheiat toate și mai sunt proiecte pe care se lucrează în continuare. Și există implicații indirecte, există și acest factor de efect de pârghie, astfel încât se vor crea foarte multe locuri de muncă în următorii 25 de ani de pe urma acestor programe. Și și încă un profit de aproximativ 500 de milioane de euro. Toate acestea ne arată cât de importantă e cercetarea și inovarea pentru economie și pentru oamenii din Europa. Ați menționat că FP7 a fost și un program internațional. Cercetători din 170 de țări au fost implicați doar în programul Marie Curie, foarte mulți cercetători, doctoranți din diferite state membre. E ceva într-adevăr impresionant. Și apoi ce mi-a mai plăcut, ați mai uh, spus că există și un task force în ceea ce privește sprijinul politic. Da, cercetare, dezvoltare, acestea sunt obiectivele foarte mari din strategia Europa 2020, 3% cercetare și dezvoltare din PIB da, într-adevăr, trebuie să se ajungă la acest obiectiv. Doriți să vă aduceți aportul și dorim să, dorim să și știm că în unele state membre din Uniunea Europeană unele nu se descurcă atât de bine cu aceste 3% din PIB, încă nu au atins acest obiectiv și de aceea ar fi foarte bine să mergeți acolo, să le spuneți pe teren concret cum ar putea să acționeze astfel încât să aibă mai mult succes și să ajungă la acest obiectiv de 3% sub Europa 2020. În linii mari mai ating un aspect și cred că se va sper că se va ține cont de el și la Europa 2020, și anume de o coordonare mai bună a programelor naționale cu ceea ce se întâmplă la nivel european și cu fondul, fondurile structurale și de investiții și sub și sub orizont 2020 um, s-a făcut la fel și sub FP7 foarte important pentru IMM-uri, pentru companiile mici, pentru startup-uri startup-uri există un buget de 80 de milioane de euro. Și ne vorbeați de acest efect de pârghie de la 1 la 12, mai mult decât FP7. De ce trebuie să mai ținem cont? Și de concurența la nivel european și de concurența la nivel mondial. Aceste 80 de miliarde pentru orizont 2020, da, sunt mulți bani, însă dacă ne uităm la alte țări, cum ar fi China, Corea de Sud, SUA, atunci putem vedea că cheltuielile lor în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea sunt mult mai mari față de ceea ce se întâmplă în Europa. Și cred că ați spus și dumneavoastră că nu trebuie să rămânem în urmă și trebuie să depunem eforturi astfel încât aceste domenii atât de importante și care aduc creștere și ocupare în Europa, creșterea și inovarea, trebuie să fie în continuare sprijinite. Vă mulțumim, doamnă, domnule comisar, o primă rundă de întrebări și de observații din partea grupurilor politice, așa că acum vă dau cuvântul să răspundeți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, voi uh, răspunde în portugheză. Doar încep prin a răspunde Marizei Matias, uh, pe care doresc să o felicit. Stimată doamnă deputată Mariza Matias, mai întâi felicitări pentru rezultatele obținute de dumneavoastră în Portugalia și pentru campania pe care ați făcut-o în Portugalia. Deci felicitări din inimă pentru succesul dumneavoastră și pentru atitudinea dumneavoastră pozitivă din punct de vedere civic. A fost cu adevărat exemplar, așa că am ținut să spun acest lucru aici. Dumneavoastră ați vorbit despre o problemă generală cu care se confruntă Europa. E vorba de problema pieței muncii care depășește strict domeniul cercetării și inovării. O parte din populație, mai ales tinerii, nu este protejată și o altă parte a populației nu mai este protejată și cred că trebuie să ne gândim, în calitate de europeni, la aceste probleme, să încercăm să le găsim soluții. Aceste soluții trebuie să ducă la Europa mai productivă și mai competitivă. Acesta este și rolul uh, Um, programului cadru actual și al programului Orizont 2020, anume să facă să crească competitivitatea Uniunii Europene, să avem mai multe întreprinderi și mai, deci mai multe locuri de muncă, mai puțin șomaj și deci o situație mai bună până la urmă pentru această generație. În cadrul celui de-al șaptelea program cadru, crearea de locuri de muncă, și ocuparea este legată de cercetători, deci burse pentru cercetători, dar și crearea de locuri de muncă prin inovație. Recent am realizat o analiză, sau Eurostatul a făcut analiză pe un program ca să vadă câte locuri de muncă s-au creat în întreprinderile care au primit finanțări în comparație cu cele care nu au primit finanțări și putem spune că întreprinderile care au obținut finanțe au creat mai multe locuri de muncă decât cele care nu au primit. Apoi, ați mai pus o altă întrebare. Doriți să înțelegeți în ce măsură aceste locuri de muncă sunt durabile dacă sunt posturi de mun- locuri de muncă care rămân în viitor. Bineînțeles, perenitatea acestor locuri de muncă trebuie să fie o preocupare a noastră, pentru că cetățenii au dreptul să știe dacă ameliorăm cu adevărat condițiile de pe piața muncii și creăm o Europa diferită pe viitor. Iar când vine vorba despre țările care tind spre excelență și țările care deja au ajuns la excelență, bineînțeles că programul trebuie să fie unul, unul de excelență, dar trebuie și să-i ajute pe cei care încă nu au ajuns la nivelul excelenței. Prin uh, twinning, de exemplu, eu am uh, felicitat Polonia, de exemplu, dar trebuie să ne concentrăm pe aceste sinergii uh, între Orizont 2020 și fondurile structurale și această, iniția, această inițiativă a, al mărcii de excelență, a mărcii de excelență, de exemplu, ne va permite să aprofundăm aceste sinergii. Iată ce am avut de spus pentru a răspunde doamnei Mariza Matias. Continui cu răspunsurile în limba portugheză. Și mă adresez domnului Carlos Urinio. Este o plăcere întotdeauna să răspund la întrebările dânsului, la preocupările dânsului, pentru că întotdeauna dânsul a dat o față de atitudine proactivă și a contribuit întotdeauna în mod util pentru a se crea condiții mai bune și pentru a ne concentra pe proiecte. În ceea ce privește datele deschise, deci neprotejate de drepturi de autor, sau de brevete, știți că există acest concept al deschiderii, al um, așa numitei cercetări sau științe deschise. După mine, aici se includ se include open data, deci datele neprotejate, accesul decis la publicații și integritatea datelor științifice. În ceea ce privește datele neprotejate sau open data, sunt uh, anumite probleme de rezolvat. Poate două au fost deja rezolvate. Adică problema infrastructurii și problema copyright-ului sau ale drept, a, dreptului de autor. Și apoi se pune și problema modelului economic, adică al prețului. Cum trecem de la ideea de a plăti pentru a citi Adică dacă cercetătorii trebuie să plătească pentru a citi un, mod, un model injust la un, moment, un model cu gratuitate, adică ca cercetătorii să poată să consulte aceste publicații gratis. Asta încercăm să facem și cu eforturile președinției olandeze. Ieri ne-am întâlnit cu Asociația Universităților din Portugalia, care are o inițiativă pentru a schimba acest model. Suntem hotărâți să acționăm. Orizont 2020 trebuie să dea un exemplu în acest sens și să garanteze aceste date neprotejate de dreptul de autor. În ceea ce privește drepturile de autor, propunerea care cred că a ajuns deja în Parlament pentru o actualizare a directivei privind drepturile de autor sau copyright-ul prevede o excepție importantă și aș dori ca deputații să contribuie la protejarea uh, fenomenului de data mining pentru cercetare. Deci, în acest scop, nu cred că e just să se plătească drepturi de autor. Deci se prevede această excepție. Și se pune apoi problema infrastructurilor, pentru că oamenii de știință europeni au nevoie de infrastructuri și avem un proiect la care lucrăm cu, și cu colegul Ottinger, cu, um, de cloud european pentru cercetare, așa numit European Science Cloud. Deci pentru ca oamenii de știință europeni să beneficieze de servicii de mai bună calitate. Voi da mai multe informații în legătură cu proiectul, cu America Latină, un proiect de asemenea foarte important. Pe baza ultimelor informații pe care le-am primit, există voință de deschidere în comisie uh, pentru un proiect care să implice și uh, entități private. voi transmite toate aceste informații în curând. Dar este oricum un proiect foarte important uh, pentru comunicarea datelor. Dumneavoastră ați vorbit despre importanța acestui proiect și sunt de acord cu dumneavoastră, este important. Pentru Restul întrebărilor, domnule președinte, voi răspunde în engleză. Am răspuns, în portughe- <laughs> am răspuns portughezilor împreună, pentru că am, sunt doi deputați portughezi, deci acum, de acum încolo răspund în engleză. Pentru a răspunde domnului Eller. Am văzut că domnul Eller nu e la locul dânsului. Are un alt cartonaș în fața lui. Dar nu nicio problemă. Deci, sunt de acord cu domnul Eller în legătură cu măsurătorile și vidurile de inovare și efectul de pârghie. În ceea ce privește măsurătorile, domnule Eller, sunt de acord cu dumneavoastră că Într-adevăr, măsurăm doar brevetele în momentul publicării. Ehm, eu țin la aceste măsurători, pentru că având în vedere că astăzi există atât de multe date și dacă se folosesc doar aceste standarde pentru măsurători, nu facem lucrurile bine și cred că se creează stimulente greșite. Am discutat deja de faptul că în Corea de Sud peste 100 de oameni de știință au fost acuzați de plagiat Uh, pentru că au copiat, au dorit să publice mai mult. Deci, chiar cu, cu stimulente pot apărea probleme de integritate a cercetării, care sunt, au efecte foarte negative asupra comunității. Cu toate datele pe care le avem azi la dispoziție din cercetare, din orizont 2020, cred că putem schimba situația. Cred că putem crea stimulente diferite și voi aprofunda aceste lucruri în următoarele luni. O idee pe care am uh, promovat-o după, după proiectul Eurostat a fost tocmai a unei corelații între investiții, finanțare și crearea de locuri de muncă. Putem face acum și mai multe, putem crea alte stimulente. Când vine vorba de cercetare, de asemenea putem să facem mult mai multe decât să analizăm brevetele și publicațiile. Astăzi, brevetele reprezintă doar o parte mică de, a proprietății intelectuale, deci există și alte modalități. Bineînțeles, voi studia și alte soluții și sugestiile dumneavoastră sunt binevenite. Ați vorbit de schimbarea de la Uniunea Europeană cu 15 state la Uniunea Europeană cu Um, acum 28 de state. Un element uh, din raport arată că putem fi optimiști, pentru că și în programul cadru numărul 7 se poate vede că cele 13 state membre care au intrat în UE din 2004 încoace au primit mai multă finanțare din um, programul cadru numărul 7 pentru investiții în cercetare și dezvoltare. Bineînțeles, mai sunt lucruri de făcut și cred că trebuie să facem mai multe. Și idei ca pragul de excelență, alte idei de sinergii sunt binevenite și dacă avem astfel de idei, putem să facem mai multe pentru a ajuta pe cei care sunt pe drum spre excelență. Ideea, silozul, ideea Uh, certificatelor de excelență este una foarte bună și e foarte bine primită. Am semnat peste 500 de astfel de, certificate. Deci ați făcut referire la sinergii, am făcut-o și eu. Ați vorbit de, despre golul de inovație, care este foarte important și în momentul evaluării de la jumătatea perioadei trebuie să mai studiem aceste lucruri. Uh, solutions. Și să găsim soluții inovatoare. Apoi, domnul Toșenovski. Vreau să vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră și observația referitoare mai ales la așteptări. Care erau așteptările inițiale ale programului cadru 7? Eu cred că raportul este clar, în sensul că, într-un fel sau altul, mare parte dintre așteptări și mare parte dintre obiective au fost realizate și am obținut rezultatele scontate și deci evaluarea uh, demonstrează faptul că s-au creat locurile de muncă dorite, că au existat companii inovatoare care au fost finanțate, că a existat cercetare, aceasta este și ideea, să avem o finanțare cât mai bună pentru cercetare și să ne bazăm pe principiul excelenței. Ideea este că trebuie să găsim toate sinergiile posibile și în sensul acesta avem nevoie de idei inovatoare mai numeroase. Și cred că timp de multă vreme noi am vrut să construim a, uh, aceste sinergii de a, uh, jos în sus, Uh, acum am încercat să avem o abordare diferită. Prin aceste certificate de excelență pe care le semnează Comisia, încercăm să lucrăm în mod diferit, să cum lucrăm și să sperăm că astfel vom obține idei cât mai bune și mai numeroase și că vom capitaliza pe marginea lor. Apoi, o ultima întrebare din partea doamnei Capel. Mulțumesc foarte mult. Nu văd unde e. E undeva în sală. Vreau de deci să-i mulțumesc pentru comentarii și e adevărat că și dânsa s-a referit la sinergii și competitivitate. În ceea ce privește competitivitatea, unul dintre efectele pe C7, așa este din raport, e faptul că noi acum am reușit să cuantificăm efectul real asupra economiei. Iar schimbarea pe care o văd eu la nivel de macroeconomie este următoarea. Macroeconomiștii se uitau mereu la productivitatea muncii, productivitatea capitalului, dar nu s-au uitat niciodată la productivitatea multifactorială care se bazează pe inovație și tehnologie, însă ideea e că era foarte greu de măsurat. E foarte greu să analizezi și productivitatea uh, uh, pieței, a muncii, a capitalului și multifactorială. Individual e mai ușor. Deci ideea este că acum trebuie să avem un singur coeficient de productivitate multiplu și raportul demonstrează faptul că există un uh, efect economic. Deci trebuie să facem presiuni asupra statelor membre în așa fel încât productivitatea multifactorială, una care se bazează pe inovație, să fie cea care este promovată pentru că ea creează locuri de muncă și ocupare. Și asta ne permite să avem un nivel mai bun de calitate, ne permite să avem locuri de, de muncă mai de calitate și deci e clar că sporește nivelul de competitivitate. Da, cred că am răspuns la toate întrebările. Da, spune domnul președinte, cred că da. Bun, acum să cer următorilor orator să ia cuvântul. Mai întâi domnul Rubich. Äh, da, mulțumesc, domnule președinte. Cel de-a șaptelea program cadru a dus multe rezultate, mai ales în ceea ce înseamnă cele 170.000 de publicații la nivel foarte bun mondial. Întrebarea mea e cum putem ști că aceste 170.000 de publicații sunt uh, de folosit pentru continuare în învățământul nostru. Avem uh, aceste noi strategii despre care am vorbit și, într-adevăr, există diferite conducte care să uh, facă legătura în aceste insule izolate. E foarte important să vedem rețelele bine, să vedem ce se introduce, care sunt rezultatele în diferitele domenii, ce funcționează tot mai bine. De aceea, eu cred că e important să facem uh, eforturi astfel încât cercetarea și inovarea să fie într-adevăr în punctul central în ceea ce privește universitățile noastre și mediul de învățământ, indiferent că vorbim de grădinițe, universități, uh, fabrici, concerne. Cred că e foarte important și ați spus și dumneavoastră foarte bine despre IMM-uri, că pe acestea ar trebui să ne concentrăm. Vedem că 70 de proiecte din, din programul de energie și există 750 de milioane pentru un proiect și vedem, dacă facem o comparație cu Eurostat, că s-a primit mult mai puțin, 70 de, pro- de proiecte pentru energie, doar 4 pentru IMM-uri. Eu cred că e o diferență mare și e nevoie să nu mai există această diferență sub orizont 2020. Pe viitor, această finanțare va juca un rol tot mai important și aici rezultatele sunt cele care ne ajută să luăm hotărâri. Apoi, într-adevăr, e nevoie de aceste măsurători și în funcție de PIB, dar și în funcție de obiectivele la care se ajunge. Pentru că, dacă ne dorim rezultate, trebuie să și investim. Mulțumesc. Pani Kudrițca, bardzo Mulțumesc foarte mult, doamna Kudrițca. Dziękuję panie przewodniczący. Panie komisarzu, mówiono tu o tym. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, s-a spus aici că există o discrepanță, o diferență între pe de o parte 13 state membre și pe de altă parte 15 state membre în ceea ce privește finanțarea în cadrul celui de-al șaptelea program cadru de cercetare și diferențele sunt imense, ceva dramatic. În momentul în care am încercat să concepem Orizont 2020, e clar că s-a făcut un efort pentru a include mecanisme care să permită noilor state membre, cele care au aderat după 2007, după 2007, să ajungă la același nivel de excelență scontat. Acum, s-a făcut o combinație între finanțare, pe de o parte, din, din partea fondurilor structurale, din partea orizontului 2020, prin Eh, diferite formule care să ne permită să îmbunătățim nivelul de excelență în statele membre. Dar dumneavoastră v-ați referit doar la acest cadru de excelență, la acest certificat de excelență, însă acordarea acestui certificat nici nu garantează că proiectul care a primit certificarea va și primi, eu știu, finanțare din partea uh, autorităților publice. Și profit de ocazie pentru a vă adresa încă o altă întrebare. Care este situația în ceea ce privește înfrățirea dintre programe? Pentru că știu că au existat astfel de așteptări din partea Orizont 2020 și din partea finanțelor care ar proveni din fondurile structurale. Și după părerea mea, o astfel de combinație este singura cale, singura șansă pentru fondurile structurale care să fie utilizate, deci, în noile state membre pentru programe de cercetare științifică. Dar banii aceștia nu sunt cheltuiți pentru proiecte uh, de calitate științifică scăzută. Și, uh, deci asta ar fi o garanție, o garanție care să ne permită să avem această cofinanțare Fonduri Structurale Orizont 2020. Acum aș vrea să știu, aveți alte propuneri dincolo de acest certificat de excelență și dincolo de înfrățirea programelor? Pentru că, după părerea mea, o astfel de punere în comun a finanțărilor ne-ar permite să sporim nivelul de excelență științifică în statele membre, în noile state membre. Și, în concluzie, am uh, dorința ca în orizont 2020 să nu existe o discrepanță sau o diferență atât de mare așa cum exista în cel de-al șaptelea program cadru până în prezent. Speaker. Mulțumesc, urmează doamna Lopez. Mulțumesc, domnule președinte, și o după amiază plăcută tuturor. Mai întâi aș dori să mulțumesc comisarului Moia pentru prezență. Cred că sprijinul față de inovație și cunoaștere este o poveste de succes care a contribuit enorm la internaționalizarea și consolidarea celor uh, uh, surse de finanțare din cadrul Uniunii Europene. Dar uitându-mă la raportul Comisiei, pot să vă spun că am îngrijorări. Îngrijorare mai mult decât uh, încântare în ceea ce privește viitorul proiectelor de cercetare în Europa. Mie mi se pare foarte clar faptul că Comisia pune accentul pe privatizarea investițiilor în materie de inovație. Pe mine asta mă îngrijorează sincer. Și politica la nivel public vine ca un complement al politicilor private și al investițiilor private. Deci avem o sporire a resurselor publice care trebuie să uh, sporească pentru a fi investite în inovație, fără de care ar exista riscul să nu mai fie investite în acele domenii care nu aduc un beneficiu imediat. Deci riscul este unul evident. Și există un risc de discriminare față de acele regiuni, acele state care au un program, un model de producție mai uh, uh întârziat sau care au întârzieri din punct de vedere tehnologic. De aceea cred eu că una din uh, soluții ar putea fi integrarea uh, fondurilor structurale în scopuri de inovație și acest lucru se poate face printr-o utilizare mai bună a sinergiilor și punților existente între diferite surse de finanțare, printre care fondurile structurale. Poate am putea aprofunda. Un alt risc, de asemenea, mai mare, este ca producția aceasta de cunoștințe să poată fi valorificată atâta vreme cât este uh, uh, uh, finanțată privat. Și asta s-ar putea să afecteze întreaga societate, în ansamblu. Acum, în final, doresc să spun că nu m-a surprins, din păcate e trist, dar încă o dată se spune că nu, nu se face niciun fel de trimitere, nici la interlocutorii sociali, nici la partenerii sociali, nici la dialogul social. Deși e un element deosebit de important în uh, punerea la punct a felului în care dorim să se dezvolte industria pe viitor. Și, deci, ar fi bine ca în momentul în care analizăm utilizarea fondurilor să putem să preluăm și elemente de propuneri, spre exemplu, cum ar fi bunele practici sau elemente de condiționalitate cu latură socială care să ne permită să avem locuri de muncă mai de calitate. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează doamna Capezon Ruiz. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș vrea să încep prin a spune că mi se pare un raport deosebit de pozitiv și datele demonstrează succesul acestui celui de a șaptelea program cadru de cercetare și de asemenea doresc să uh, mă refer și la rolul comisiei uh, prin acest raport. Ceea ce spune comisia este că dânsa este deschisă în ceea ce privește sugestiile noastre Așa că e bine, analiza care a fost făcută este una ă, destul de fidelă în ceea ce privește situația în domeniul cercetării și inovației. E clar că e nevoie de simplificare, e clar că e nevoie de sinergie cu fonduri structurale, e clar că e nevoie de proiecte care să fie promovate pe teritoriul întregii Uniunii Europene. Așa, cum spuneam încă de la bun început, doresc să felicit Comisia pentru aceste rezultate și pentru acest raport și pentru aceste recomandări. Ă, deci, ă, felicitări în acest sens. Aș vrea să mă refer la unul, una dintre cifrele evocate de domnul comisar, și anume că un euro investit în inovație generează 11 euro de uh, beneficii, direct sau indirect. Și cred că este fundamental să nu știm doar noi acest lucru, ci să știe toată lumea și să convingem atât Comisia cât și Consiliul să investească în această direcție, pentru că e clar că cu niște sume, niște investiții destul de mici vom obține niște rezultate atât de importante pentru viitorul nostru. În unitate vorba de Orizont 2020. Și deci, da, și vreau să știu dacă aveți oarecare strategie pusă la punct în așa fel încât să putem extinde aceste investiții, în așa fel încât să avem un impact socioeconomic sporit a programelor pe care le realizăm. Și în, în al doilea rând, toate aceste programe își doresc să aducă inovații, inovații mai ales față de provocările cu care se confruntă societatea în general. Dar poate că se uită de fapt și anumite programe de interes general. Mă refer, spre exemplu, și la programe în care ar trebui să existe cooperare la nivel internațional, așa că ar fi poate bine pentru, cadrul, uh, pentru programul cadru următor, uh, cel de-al nouălea, să prevedem acest lucru. Și în final m-aș referi și la accesul la știință, știința ca și uh, uh, materie deschisă. Uh, e vorba de inovație, inovație în scopul dezvoltării, de aceea trebuie să ținem seama și de situația brevetelor. Nu în toate sectoarele se acordă aceeași importanță, nu toate au aceeași repercusiuni. Există sectoare, cum ar fi, spre exemplu, uh, sectorul îngrijirilor de sănătate, în care tema aceasta a brevetelor poate pune probleme. Și mă întreb dacă nu cumva ar exista un conflict între rezultatele uh, de, în materie de inovație și cercetare ce sunt obținute și interesele publice. Mă întreb dacă nu cumva n-ar trebui să fim mai prudenți în acest sens și să controlăm felul în care anumite produse sunt comercializate, care este uh, nivelul de acces, care este nivelul de tarificare, pentru că multe dintre aceste produse au fost finanțate inițial în domeniul în etapa de cercetare cu fonduri publice. Și deci ce clar că această temă a brevetelor poate pune la un moment dat anumite conflicte de interes. Mulțumesc foarte mult și doamna Vircune are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să-i mulțumesc domnului comisar că a venit astăzi aici și ne-a prezentat această evaluare. Cred că e foarte utilă pentru noi, membrii Comisiei ITRE. Multe dintre recomandările auzite am ținut deja cont de ele în programul Orizont 2020. Trebuie să spun că eu am fost surprinsă că am avut rezultate atât de bune în evaluare. Și asta pentru că ceea ce obținusem eu de pe urma acestui FP7 de la cercetători și MM-uri au fost următoarele, că e foarte multă povară administrativă, multă birocrație și așa mai departe. Așa că rezultatele m-au surprins că sunt atât de bune până la urmă. Bineînțeles, există diferențe mari între statele membre. Știm că țările de jos sunt cele care au beneficiat într-adevăr de aceste programe, dacă ne uităm la ce nivel de finanțare au obținut și au avut și proiecte foarte bune. Și și Finlanda, țara mea natală, a beneficiat de pe urma acestui program. A fost interesant, așa cum spuneam, imaginea programului a fost, pe care o aveam era că e dificil de participat, e greu de accesat, dar acum când evaluăm um, experiențele pe care le-au avut părțile implicate în Finlanda, a fost surprinzător următorul fapt. Doar 10% din IMM-urile care au participat la acest uh, cel de-al șaptelea program cadru au spus că au avut dificultăți din cauza birocrației și așa mai departe. Probabil că se așteptau, dar totuși a fost mai dificil decât se așteptau până la urmă. Așa cum știm, multe state membre, pentru că au probleme economice, au fost uh, cele care și-au tăiat din fondurile pentru cercetare și dezvoltare și pe parcursul acestui celui de-al șaptelea program cadru, competiția a fost foarte mare și acum sub orizont 2020 e și mai mult. Ce îmi spun acum IMM-urile și cercetătorii? Îmi spun că au proiecte foarte bune și ei cred că au, însă e foarte greu să obțină finanțare pentru că există atât de multe cereri, candidaturi. Și știm că investesc multă muncă în pregătirea proiectelor, sunt foarte bune, însă nu le putem finanța pe toate, așa că ce putem face în acest sens? Mulțumim foarte mult. Eu aș adăuga foarte pe scurt următoarele, domnule comisar. Sub cel de-al șaptelea program cadru am introdus câteva puncte nou-nouțe și aș dori foarte pe scurt într în răspuns într-o propoziție la cinci noi idei în total. cinci noi idei sub FP7. Care ar fi acestea? poate între 1 și 10. 1. Cea mai bună idee, în primul rând, Consiliul de Cercetare European, introdus pentru prima dată. În al doilea rând, um, inițiative tehnologice comune pentru a implica industria. Punctul numărul 3. Apoi, infra, eh, cercetare în infrastructură, la nivel paneuropean. Apoi, provocări tranziționale, societale. Acestea au fost introduse pentru prima dată sub FP7 și apoi facilitatea de partajare a riscului, la punctul 5. Acum avem și programul Juncker, care e similar din anumite puncte de vedere, însă cum vedeți dumneavoastră toate acestea? Cu note de la 1 la 10, foarte pe scurt, 5 vorbesc despre niște concepte nou-nouțe. Deci 10 cea mai bună, 1 cea mai proastă notă. Bine. Bine, domnule președinte, voi începe cu dumneavoastră. Consiliul de Cercetare European 10, cred că nu există nimeni în Europa care să-mi spună că nu e cel mai bun lucru care li s-a întâmplat, de aceea 10, apoi inițiative tehnologice comune, i-aș da nota 9 pentru că 10 a primit deja Consiliul European de Cercetare, așa că aș spune 9, însă cred că e fantastic și a funcționat foarte bine. Infrastructuri de cercetare, aici aș spune 8, nota 8, și asta pentru că a durat foarte mult, dar e o idee bună, însă punerea în aplicare a durat mai mult decât ne-am fi imaginat. Apoi, uh, provocările societale, aș spune 10, e ceva crucial pentru inovare și știință. Apoi, uh, facilitatea de partajare a riscului și la aceasta, și acestea aș da nota nouă, pentru că este de fapt sămânța pentru Fondul pentru Investiții Strategice. S-au folosit de ideile noastre în cadrul INOFIN, care se bazează exact pe această facilitate. Sunt, da, tot 10. Însă am vrut să spun că Consiliul European pentru Cercetare ridică totul la un nivel foarte înalt, ceva cu ce toată lumea e de acord. De aceea am început cu el. Apoi, foarte pe scurt, la toate întrebările. Voi începe cu domnul Rubi. Importanța IMM-urilor. FP7 a făcut lucruri foarte bune. Cifrele pe care le am 6,4 miliarde de euro pentru IMM-uri în întregul program, însă trebuie să facem mult mai mult și trebuie să facem mult mai mult pentru că vorbim de lucrul cel mai important pentru crearea de locuri de muncă pe viitor. E coloana vertebrală în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, ca să le răspund și europarlamentarilor portughezi. Și apoi, da, universitățile, sistemul de educație, un alt punct pe care trebuie să lucrăm mai mult, să fie mai bine conectat. Apoi am avut o întrebare din partea doamnei Cudrisca, sper că pronunț bine, în ceea ce privește programele de twinning, Orizont 2020 a avut 800 uh, de milioane sub acest program. Până la urmă, în 2015, am avut cam 169 de proiecte de twinning, peste 500 de twinning și încă 88 de altfel de evenimente. Cred că sunt rezultate fantastice până acum. Dar vă voi trimite aceste rezultate pentru Polonia, dacă doriți să le aveți într-un e-mail separat. Lopez. Apoi doamna Lopez. Mulțumesc pentru întrebări. Aș vrea să vă spun că dacă există Un lucru care mi se pare extrem de clar în prezent este necesitatea echilibrului între fondurile publice și fondurile private folosite pentru știință și inovare. Pentru mine este foarte clar că știința fundamentală, cea care dă naștere la noi cunoștințe, trebuie să fie finanțată prin fonduri publice și este esențial ca acest lucru să continue. Eu cred că programul Orizont 2020 a consolidat tocmai această idee. De ce? Pentru că istoria Consiliul European pentru Știință, European Research Council, a fost exact să se mențină poziția de lider pe care Europa o are în generarea de noi cunoștințe. Și, în acest sens, fondurile publice sunt esențiale. Eu cred că nu aveți nicio îndoială de convingerea mea în acest sens, doamnă deputat. Sunt absolut pentru și de fiecare dată spun că marele avantaj pe care am reușit să îl păstrăm în Europa este tocmai folosirea fondurilor publice în acest sens. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, e important să existe și capacitatea de a atrage fonduri private care să suplimenteze fondurile publice. Dumneavoastră spuneați, nu știu dacă în raport, că fondurile publice trebuie folosite pentru suplimentare. Eu cred că, de fapt, nu este așa. Trebuie să se completeze reciproc aceste fonduri. Și cele publice și cele private sunt importante, în egală măsură. Pentru că atunci când generezi noi cunoștințe, trebuie să le pot folosi pentru crearea de produse, produse care, evident, sunt create de companii. Însă am vrut să subliniez acest lucru, am vrut să vă spun că mă număr printre cei care cred cu adevărat că inovațiile în știință se creează pe baza interdisciplinarității și că importanța științelor sociale și a dialogului social este esențială dacă vrem să avem noi cunoștințe. Și pentru asta vreau să vă spun că sunt de acord cu intervenția dumneavoastră. Nu este nicio diferență între pozițiile noastre. Doamna Cabeson Ruiz apoi Aș vrea să vă spun că aveți dreptate, că într-adevăr ar trebui să comunicăm mult mai bine pe acest punct privind competitivitatea și anume un euro generează 11 euro. E un lucru esențial care ar trebui să fie cunoscut. În ceea ce privește cooperarea internațională, aș vrea să merg mai departe. În programul cadru 7 se spune că 8% țări, au fost țări asociate 86 Uniunea și 6% restul lumii. Acesta a fost nivelul de contribuții. Eu cred că am putea să ne îmbunătățim nivelul, am putea să fim mai deschiși către lume. Mi se pare absolut esențial. Dacă doriți, vă pot transmite un răspuns mai detaliat în domeniul sănătății, pentru că nu pot să vă citesc din memorie cifrele aici. Vilcunen. Și apoi, doamnă Vilcunen, vă mulțumesc pentru întrebările adresate. A fost interesant felul în care v-ați adresat întrebarea. Ați spus că sunteți uimită de rezultatele bune, uimită cumva. Însă eu cred că aceste rezultate bune au cu ele multe mesaje și învățăminte. Mulți spun birocrație, însă eu cred că această lecție de învățat se află acolo și Orizont 2020 e mai bun, însă trebuie să devenim mult mai buni. Încă mai primesc multe plângeri de la oameni care ne spun că există în continuare un mare nivel de birocrație. Această idee de a lansa un al doilea val de simplificare e tocmai pentru ca să devină și mai bun. Însă în același timp toată lumea îmi spune că Orizont 2020 e mai bun în ceea ce privește birocrația, adică mai puțină birocrație în acest caz și așa mai departe. Și apoi ați mai spus ceva ce am mai auzit, această percepție cum că există o dificultate, că mulți spun că probabil există mult prea multă birocrație, de aia mai bine și nici nu încerc, de aceea mai bine nici nu încerc. Trebuie să schimbăm această percepție în statele membre, pentru că Orizont 2020 e diferit, e mult mai simplificat, dar în anumite state mai există și rezistă această percepție că e un program greoi. Așa că trebuie să facem ceva în acest sens. Mi-a plăcut ce ați spus dumneavoastră, pentru că cred că nu putem să ne culcăm pe ureche, trebuie să sărbătorim, da, ne arată că cetățenii europeni își pun banii unde trebuie în ceea ce privește competitivitatea, însă nu ne putem opri aici, trebuie să facem și mai multe și mai bine. Și asta, asta înseamnă să vedem cum putem deveni mai buni în a, transform, a transforma cunoștințele în inovare. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule comisar, vă mulțumim pentru răspunsuri, pentru prezența dumneavoastră în comisia noastră astăzi. Așa cum ați spus, ne asumăm responsabilitatea pentru proiectele noastre în Uniunea Europeană și ne bucurăm, ne bucurăm că ați fost dispus să veniți în comisia ITRE și o faceți de câte ori vă invităm. Vă mulțumim foarte mult! Thank you, dear colleagues. We, go, we are going. Vă mulțumim, stimați colegi. Trecem acum la punctul numărul 8, prezentare a Curții de Conturi Europene, un raport special prin îmbunătățirea securității aprovizionării, prin dezvoltarea pieței interne. E nevoie de mai multe eforturi. În schimb de opinii cu domnul Phil Win Owen, membru al Curții de Conturi Europene. Prezentare, un schimb de opinii și aș mai adăuga faptul că Curtea de Conturi Europene a făcut un raport uh, special în ceea ce privește securitatea, în ceea ce privește aprovizionarea cu energie și există și nouă recomandări, nouă recomandări foarte importante pentru noi. Bine ați venit, domnule Winowen. Din câte știu, veți prezenta în comisia noastră astăzi toate aceste recomandări care sunt foarte importante pentru noi. recomandări importante pentru munca viitoare în Comisia ITRE și am dorit să le cunoaștem. Așa că vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei. Mă bucur că pot să prezint acest raport din partea Curții de Conturi Europene. Cu mine astăzi se află Erchi Must, colegul meu și el se va ocupa și de imaginile pe care le vedeți în spate. Nu, acela este șeful cabinetului meu și de aceea țin să le mulțumesc celor doi colegi ai mei pentru implicarea pe acest raport. Aș vrea să vă informez și asupra faptului că am prezentat acest raport în Comisia, Parlam- în Comisia Parlamentului pentru Control Bugetar. Asta se întâmpla la data de 21 ianuarie. Am avut o discuție foarte bună acolo și aștept cu nerăbdare și întrebările dumneavoastră de astăzi. Aproximativ 3,7 miliarde de euro au fost alocate din bugetul Uniunii Europene pentru infrastructura energetică între anul 2007 și 2013 și încă 7,4 miliarde de dori pe atât sunt uh, prevăzute pentru perioada 2014-2020. Securitatea furnizării de energie e vitală pentru Europa într-o țară tot mai instabilă. Pentru a ne asigura că există, trebuie să fie completată piața energetică și trebuie împărțită energia care există deja. După cum știți, piața internă energetică este cadrul care ar trebui să permită un schimb fără granițe de gaz și electricitate în Uniunea Europeană. Pachetul legislativ cel mai recent, al treilea pachet, a fost adoptat în, 20, în 2009 și în 2011 Consiliul a spus că piața internă energetică ar trebui să fie completă până în 2014. Auditul nostru a încercat să vadă dacă punerea în aplicare a politicilor de pe piaț- privind piața internă a energiei și cheltuielile Uniunii Europene în ceea ce privește infrastructura energetică au ajuns să aducă beneficii în ceea ce privește sub aprovizionarea cu energie. În 2007 am, din 2007 am făcut patru studii de caz în patru regiuni în Uniunea Europeană, în uh, Estonia, Lituania, Suedia, de pe planul Baltic de interconectare, adică acea zonă numită BEMIP, și apoi în zonele înăuntrul și în exteriorul Bulgariei, Poloniei și Spaniei. Eu personal am fost în Estonia și am văzut două proiecte acolo, două proiecte foarte bune și am fost și în Lituania și în Bulgaria. Studiile noastre de caz au inclus 15 exemple de proiecte cofinanțate UE. Auditul nostru s-a axat pe transmiterea de electricitate și transportarea gazului prin uh, conducte și am inclus aici și gazul natural lichefiat, terminalele pentru acestea. Să trecem la concluziile noastre principale. În primul rând, obiectivul UE de a completa piața internă până în 2014 de energie nu s-a atins. Probleme rămân în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului legal UE. De exemplu, Eh, autoritățile de reglementare din domeniul energiei nu sunt mereu pe deplin independente și nu au întotdeauna puterea și resursele de care au nevoie astfel încât să funcționeze așa cum trebuie. Mai există diferențe importante în felul în care statele membre își organizează piețele energetice și acestea afectează dezvoltarea pieței interne. De exemplu, în ceea ce privește regulile tehnice pentru um, piața energetică toate acestea nu au fost completate la timp, totul a mers prea încet. Și apoi, deși se încearcă o uh, a piețelor regionale din Europa, totuși mai, este, mai sunt multe de făcut. Să ne uităm doar la prețurile energiei în statele membre, acestea sunt în continuare foarte diferite. În al doilea rând, infrastructura energetică în Europa nu e încă făcută pentru piețe pe deplin integrate. Infrastructura dintr-un stat membru poate să influențeze fluxurile energetice dintr-un alt stat membru. Fiecare țară trebuie să fie pregătită să fie o națiune de tranzit, însă anumite, anumiți interconectori nu pot să funcționeze așa cum trebuie. De exemplu, în Franța. Nu există niciun fel de evaluare a nevoilor în Uniunea Europeană, astfel încât să avem o bază pentru prioritizarea investițiilor în infrastructura de energie. Infrastructura existentă în unele cazuri nu e folosită la potențial maxim. De exemplu, în Polonia, electricitatea transfrontalieră cu o capacitate de peste 5 GW nu e disponibilă pentru pentru aspectele comerciale. Asta pentru că există niște restricții ale operatorilor din sistem și se folosesc de acestea pentru a ține cont de ceea ce se întâmplă cu energia venită din Germania. Pentru a fi folosită infrastructura pe deplin, e nevoie de cooperare între statele membre vecine. Așa că am spus că trebuie să fie niște operatori de sistem Uh, internaționali, transnaționali. Apoi, Bugetul Uniunii Europene și-a dus o contribuție limitată în ceea ce privește piața internă. Uniunea Europeană are mai multe instrumente de finanțare pentru a sprijini infrastructura de energie, dar niciuna nu are ca obiectiv această piață energetică. Și, de exemplu, Programul European pentru Redresare, EPR, acesta nu a reușit să ajungă la obiectivul inițial și anume să aducă creștere economică într-o perioadă scurtă de timp. Așa că acum trec la punctele principale din recomandările noastre pe care le vedeți și în imagini. The Commission should complete its assessment of the implementation. Comisia trebuie să-și finalizeze evaluarea cu implementarea de către statele membre a celui de-a treilea pachet și trebuie să înceapă procedurile de infracțiune până la finele acestui an. Statele me- membre trebuie să se ocupe că autoritățile naționale de reglementare sunt independente, au, au resurse suficiente și nu trebuie să aibă un domeniu de activitate limitat. Trebuie de asemenea ca AISA să aibă capacitatea de a colecta informația necesară de la instituțiile din statele membre. Trebuie să promoveze uh, instrumente transparente pentru gaze și electricitate, trebuie să dovedească utilizarea de coduri de rețea până la finele lui 2015 anul trecut. În contextul respectiv am început că, am înțeles că uh, existau probleme cu două coduri de electricitate, inclusiv uh, unul referitor la echilibrare, până când se implementează noi legi. Și ar fi bine să uh, avem detalii cu privire la aceste întârzieri și la motivele care le-au cauzat. Electricitatea. Comisia trebuie să ai în vedere stabilirea de obiective bazate pe nevoile pieței și nu pe capacitățile naționale de producție fixe și pentru gaze, Comisia trebuie să evalueze acest model și, din uh, perspectiva unei cereri nesigure, trebuie să se gândească dacă există alternative la construcția de conducte de gaze, cum ar fi uh, terminale LNG plasate tradițional pentru a deservi piețele. Apoi, trebuie să se folosească infrastructura existentă care nu este exploatată la maxim și trebuie să se colaboreze cu statele membre pentru a se asigura utilizarea pentru un beneficiul pieței energetice. Trebuie să se exploreze beneficiile pentru stabilirea de astfel de stații regionale. Comisia trebuie să pregătească o evaluare completă a nevoilor europene, inclusiv capacitatea de a modela piețele energetice fie, de care se ocupe fie Comisia, fie Agenția Europeană. Pentru că în momentul actual se supraestimează nevoia de gaze a Uniunii Europene. Comisia trebuie să prezinte propuneri cu privire la luarea de decizii pentru a selecta infrastructura energetică pentru finanțare în funcție de finanțarea continuă a piețelor energetice din statele membre. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare și acum uh, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Well, thank you very much. It's very clear. Mulțumesc foarte mult, este foarte clar. Majoritatea dintre ele se referă la statele membre și la Comisia Europeană, evident. Recomandând folosirea poziției de forță pentru a influența, poate prin intermediul Consiliului, pentru a influența de statele membre să coopereze și să ofere posibilitatea de a ne crea piața energetică internă. Este foarte important să puneți întrebări, dragi colegi, acum. Domnul Blanco Lopez. Mulțumesc foarte mult domnule președinte. Mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. După părerea mea, în raport se regăsesc două aspecte foarte relevante, după părerea mea. În primul rând, în raport se spune că infrastructurile energetice care există în momentul de față în Europa nu sunt pregătire pentru integrarea de plină a piețelor și că, prin urmare, interconectarea trebuie să devină o prioritate esențială și, în al doilea rând, se spune că prioritizarea insuficientă a proiectelor a redus eficiența finanțării pentru infrastructurile energetice din partea Uniunii Europene. Fără îndoială, tribunalul a cerut o evaluare completă a nevoilor de dezvoltare uh, a infrastructurii la nivelul Uniunii Europene și mă întreb, avem nevoie cu adevărat de mai multe dovezi, de mai multe informații sau de mai multe evaluări pentru a determina care părți ale Uniunii Europene reprezintă o adevărată insulă energetică? Ce alte argumente ne trebuie pentru a devedea, dovedi că piața internă este incompatibilă cu conceptul de insulă energetică? Și o a treia întrebare. N-ar trebui să stabilim ca prioritate finalizarea, eliminarea acestor um, insule energetice? Știm cu toții despre ce vorbesc. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Evgen Toșenovski acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru abordarea așa de strictă a situației și pentru că ați făcut un audit așa de tranșant a situației energetice din Europa. Este un lucru absolut de actualitate și acest lucru reflectă realitatea în domeniul energetic. Este important pentru noi și am o întrebare Uh, multe lucruri se regăsesc deja în raport, raport pe care eu îl consider a fi extrem de interesant și aș vrea să vă întreb, aș vrea să vă rog să-mi spuneți în ce măsură din perspectiva dumneavoastră cu privire la piața electricității în Europa, prin urmare, uh, în ce măsură considerați că există un risc pe această piață care dă naștere la anumite instabilități? Adică există vârfuri de producție de electricitate în anumite părți ale Europa. <clears throat> De exemplu, în Germania avem un astfel de vârf în producția energiei eoliene. Vârfuri care pot reprezenta o amenințare la adresa altor țări. Și asta poate să ducă la o amenințare la nivelul producției și livrării de energie în Europa. Mulțumesc! Domnul Balcitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, aș dori să mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi, cu care am mai discutat deja și în cadrul Comisiei pentru Control Bugetar pe o serie dintre chestiunile financiare. Este important astăzi să vorbim despre lucruri concrete și nu să folosim slogane. Avem cifre care ne arată foarte clar că ne aflăm într-o situație destul de dificilă. Am încercat să construim piața energetică integrată deja de șase ani, însă este evident că nu s-a reușit să se calculeze în mod corect nivelurile țintă pentru strategie energetică la nivelul Comisiei Europene. Și dacă nu avem aceste calcule, este foarte dificil să spui de ce infrastructură vei avea nevoie. Există multe neajunsuri și în ceea ce privește selectarea proiectelor de calitate și multe fonduri au fost practic irosite pentru că sunt proiecte care au demarat și apoi au fost oprite la jumătate. Știm că cel de-al treilea pachet energetic ar fi trebuit să fie transpus în legislația statelor membre. Există în prezent 19 state membre care nu au făcut încă acest lucru. Domnul Owen a menționat o serie de proiecte Și aici mă refer la regiunea Baltică și la atitudinea Poloniei față de unele dintre proiecte. Și acestea dau naștere, dau naștere la preocupări și mă surprind oarecum. În ceea ce privește ECR, care trebuie să analizeze uh, piața energetică Agenția ESA nu are competența de a cere informații din partea statelor membre și fără aceste informații, Comisia nu poate uh, lua decizii. Și dacă nu uh, poate lua decizii, evident că nu se va întâmpla nimic. Prin urmare, încă o dată aș vrea să-i mulțumesc uh, reprezentantului Curții de Conturi și, în același timp, aș vrea să pun o întrebare pentru comisie și anume, ce urmează să facem acum? Pentru că ne regăsim într-o situație foarte ciudată în ceea ce privește terminalele SGD, în există un stat membru care a hotărât să investească în această direcție, dar nu par să mai existe alte state membre care să dorească să achiziționeze gaze naturale de la terminalul respectiv. Sper să fim mai atenți la ce se întâmplă în realitate, practic. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim Curții de Conturi pentru uh, prezentarea acestui raport, cu care suntem de acord. Suntem de acord cu nevoia de a consolida situația energetică și cu nevoia de a avea o provizionare mai sigură. Este important să există o evaluare generală în ceea ce privește infrastructura în întreaga Uniune Europeană. Există infrastructuri transfrontaliere care necesită cooperarea între statele membre în cauză. Obiectivul care a fost menționat aici nu trebuie însă să scape din vedere rolul important al controlelor jucate la nivelul statelor membre dacă vrem să îmbunătățim securitatea energetică. Trebuie de asemenea să existe și o flexibilitate națională și trebuie să consolidăm rolul jucat de autoritățile naționale de reglementare. În prezentarea raportului v-ați referit la aceste autorități naționale Există însă și probleme la nivelul european. Acest raport se concentrează pe, state, pe 5-6 state membre, însă ar fi interesant să existe și o analiză detaliată din partea uh, Curții de Conturi. există și nevoia de a examina situația din celelalte state membre. Ar fi interesant să vedem situația din Cipru. Cum se spune în raport, este vorba de o situație specială, de o insulă energetică, izolată de rețele. Și, prin urmare, cred că ar fi bine să vedem în care este situația infrastructurilor și în ceea ce privește uh, zăcămintele de gaze naturale prezente în țara noastră. Prin urmare, am putea juca un rol important pentru securitatea energetică. Și s-ar putea crea terminale de gaz ca o alternativă la alte soluții exploatând aceste zăcămâinte de gaze care au fost uh, descoperite în ultimii ani. Mulțumesc, domnul Cofold. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vrem să mulțumim uh, oaspetelui nostru pentru raport, pentru recomandări și pentru concluzii. Sunt de acord cu colegii mei care spun că, pe ansamblu, piața energetică internă nu funcționează așa cum ar trebui și că mai trebuie multe făcute până ca acest lucru să se întâmplă. Ne-ați dat niște exemple concrete, mulțumitoare. Prin urmare, o să încep prin a pune niște întrebări uh, generale. Avem, de exemplu, ați menționat Franța, Germania și alte locuri. E posibil să intrați în detaliu aici pentru că avem nevoie de astfel de exemple concrete ca să înțelegem unde uh, se află problemele. Mă bucur că ați menționat de exemplu, în recomandarea 2, raportul EASA de supraveghere a pieței. Și ați spus că nu au suficiente informații pentru supravegherea pieței, pentru că nu primesc informații din stat, partea statelor membre. E o problemă și, în general, um, problema cu această agenție este atât în ceea ce privește mandatul său, cât și în ceea ce privește bugetul, resursele. Și mă întreb ce părere comisia în acest sens. Apoi, Ați menționat conexiunile dintre statele membre. Eu cred că și cele din interiorul statelor membre, pentru că în marile state membre există blocaje mm, în calea pieței energetice unice și mă întreb dacă aveți în vedere și acest lucru. Și apoi, în ceea ce privește TSO-urile regionale, e o recomandare foarte bună, deși probabil că este greu de livrat pe termen lung, greu de îndeplinit pe termen lung, da? Ne-ar plăcea uh, detalii cu privire la cum vă gândiți să implementați acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai există și o întrebare referitoare la procedura de infracțiune. Poate că aveți o întrebare referitoare la pentru directorul DG Energy cu privire la aceste lucruri și nu să începem cu Curtea de Justiție din Luxemburg. Vreți de asemenea să încurajăm statele membre să încheie această piață energetică unică. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Owen, stimați membrii ai acestei comisii. În primul rând, comisia vrea să-i mulțumească domnului Oman și echipei sale pentru acest raport. Într-o mare măsură, suntem de acord cu concluziile acestui raport, lucru care este valabil și în cazul recomandărilor. Însă, aș vrea să vă spun că multe dintre lucrurile care sunt recomandate se regăsesc, sunt deja implementate în programul Comisiei. Și aș vrea să subliniez câteva aspecte. Da, într-adevăr, nu avem o piață energetică finalizată. 2014 Uh, ar fi trebuit să se întâmple acest lucru și trebuie să facem această piață cât mai repede posibil. Suntem în totalitate de acord cu preocupările semnalate în raport și semnalate și de membrii acestei comisii și anume trebuie să ne asigurăm că toate statele membre respectă prevederile celui de-al treilea pachet energetic în toamna anului trecut am finalizat uh, examinarea legislației în domeniul energiei în toate statele membre și vă pot să vă spun că în ceea ce privește cel de-al treilea pachet energetic am lansat, am inițiat uh, toate procedurile de infracțiune necesare Există câteva cazuri în instanță, cu altele suntem între, în faza de emitere unui aviz uh, justificat, uh, altele cum au primit prima scrisoare de notificare și altele în cazul cărora tocmai am finalizat uh, studiul primesc scrisoarea pilot. Prin urmare, acestea, așa stau lucrurile. În ceea ce privește codurile de rețea, aici Mă bucur că îmi pare rău că situația a fost prezentată chiar așa, pentru că lucrurile nu sunt corect reflectate. La gaze avem 4 din 5 coduri implementate. Lipsește codul tarifar care va fi uh, dat în procedura de comitologie în martie. În electricitate ne îndreptăm către 9 coduri dintre care patru au fost finalizate în comitologie, trei coduri au fost fuzionate într-unul singur și va fi adus în comitologie luna viitoare. Deci, prin urmare, mai rămân două și domnul Owen mi-a cerut să dau câteva detalii cu privire la ce intenționăm să facem odată ce le avem. Este un cod de echilibrare și sunt de acord că este unul dintre codurile esențiale pentru piața internă a electricității și pentru integrarea energiilor regenerabile în, energia respectiv, în piața respectivă. Și aici există câteva neajunsuri pentru că, după câte știți, pregătim o propunere legislativă pentru noua structură a pieței energetice și, în paralel, propunem un nou regulament pentru pregătirea în situații de risc în cazul energiei electrice, securitatea aprovizionării cu energie, coduri care sunt legate intrinsec de această inițiativă și uh, ce trebuie să facem în primul rând este să vedem ce trebuie introdus în legislație și ce trebuie să rămână în coduri uh, lucrurile sunt aproape finalizate, ceea ce răspund domnului Owen, nu vom aștepta cu munca la coduri până când uh, sunt gata propunerile legislative, ci vom începe să lucrăm, să um, le aducem în comidologie în prima jumătate a acestui an deja. Deci am stabilit ce trebuie introdus în legislație și acum continuăm cu codurile în mod obișnuit. Pe ansamblu, aș spune că lucrurile nu sunt chiar așa de rele și multe dintre recomandările dumneavoastră, după părerea mea, deja fie sunt implementate, fie sunt pe cale de a fi implementate. În ceea ce privește infrastructura, aș spune că nu există o evaluare globală a nevoilor. Um, această afirmație este un pic exagerată pentru că avem un plan de dezvoltare a rețelei de 10 ani. Acestea fiind spuse, sunt de acord cu afirmația pe care o faceți în raportul dumneavoastră și cu ce a fost spus și aici, că ar trebui să prioritizăm mai bine proiectele. De asemenea, numărul stațiilor care există Anul viitor vom deschide regulamentul pe 10 ani. Exact asta vrem să facem, să identificăm acele PCI-uri care sunt indispensabile pentru finalizarea pieței interne de energie, prima uh, categorie, apoi celelalte PCI-uri și, în final, proiectele care uh, sunt la frontiera cu statele terțe uh, care formează comunitatea energetică. Aici aveți dreptate în ceea ce privește fluxurile inverse. Este un pic mai dificil în cazul contractelor pe termen lung. În ceea ce privește proiectele țintite de electricitate, sunt de, de acord. Mă grăbesc un pic. Selectarea infrastructurii energetice strategice. În uh, documentul nostru strategic LNG, care va fi prezentat pe 10 februarie, veți vedea nouă măsuri de infrastructură concrete prevăzute pentru a face acest lucru și pentru a exploata și mai mult această resursă. În ceea ce privește guvernanța, mai multe competențe pentru agenția ESA. Da, acest lucru se va și regăsi în propunerea privind electricitatea și uh, inițiativa pentru structura pieței pe care o vom prezenta la sfârșitul anului. Vom da mai multe competențe agenției ESA și ne vom asigura că are acces direct la informațiile necesare. Problema nu este cu autoritățile din statele membre, ci cu TSO-urile și acest uh, lucru va fi rezolvat. Sunt de acord cu deputatul care a spus că TSO-urile regionale vin mai târziu. Asta nu trebuie impus, se va întâmpla de la sine pe piață. Însă ce se va întâmpla este să insistăm asupra cooperării regionale între TSO-uri și să creăm uh, centre regionale unde TSO-urile trebuie să colaboreze. Și în încheiere, și aici Comisia nu a respectat recomandările, avem elementul de condiționalitate propus de curte. Și anume că nu trebuie să existe fonduri uh, stabilite pentru proiecte care sunt legate de statele membre ce nu au o piață funcțională uh, adecvată cu cerințele celui la treilea pachet energetic. Because the CEF money is not directed Apoi, trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri nu sunt direct acordate statelor membre și că condiționalitatea, în general, va pedepsi de fapt companiile și acele TSO-uri care nu sunt responsabile pentru îndeplinirea criteriilor din cel de-al treilea pachet de energie. Și s-ar putea să amâne în timp foarte multe proiecte importante. Ne-am avut uh, discuții cu domnul Owen, care mod așa semi-privat, care ne-au dat multe idei bune și ce putem spune este că nu avem nevoie de o condiționalitate generală, ci în evaluarea noastră uh, și a fondurilor ce trebuie alocate către proiecte, trebuie să avem niște criterii care să arată în felul următor, dacă e să fac un rezumat. Deci să avem criteriile pe de o parte, dar în același timp să ne asigurăm că în acele state membre conectate regulile de piață sunt respectate într-un așa fel încât acest lucru să nu pună sub semnul întrebării utilizarea de plină și eficiența de plină a mm, infrastructurii respective. Deci acest lucru va intra într-o procedură de evaluare și am să vă dau un exemplu. Uh, deci, aș da 0 din 10 puncte dacă unul dintre acele state membre ar avea o interdicție la export, pentru că asta în mod clar distruge uh, eficiența uh, infrastructurii. Deci, dacă eventual curtea ar accepta să facă această analiză nu în mod orizontal, ci în mod țintit în procesul de evaluare, pe o bază țintită, atunci am putea accepta cele nouă recomandări. Și dacă mai îmi permiteți încă două comentarii pe scurt referitor la uh, cele spuse de membrii comisiei. Insulele energetice ar trebui să reprezinte o prioritate, să punem capăt acestui fenomen. Și e o prioritate, o prioritate explicită în materie de finanțare. Și sunt foarte încântat să vă spun că avem deja două succese înregistrate aici. Gibel, și anume interconectarea între Polonia și Lituania, și am pus capăt insulei energetice baltice și interconectarea între Estonia și Finlanda, care de asemenea a pus capăt uh, unei situații în care Finlanda era insulă energetică. Deci puteți observa că aceste fonduri au fost uh, in, prioritar alocate unor astfel de programe. Și apoi domnul Toșenovski spunea de asemenea un lucru foarte important și anume că spunea că există uh, întreruperi de fluxuri care pot să fie uh, nocive pentru rețele. Asta e adevărat. Și în inițiativele noastre de ecodesign al pieței ținem seama de acest lucru uh, în ceea ce privește sistemul de tarificare și cred că astfel am răspuns cât mai bine la toate întrebările. Mulțumesc foarte mult, domnule director, spune domnul președinte. Lucrurile sunt destul de clare pentru noi. E clar că sunteți foarte la curent pe acest subiect și pe piața internă a energiei. Și aș dori, domnule Owen, să vă rog acum să ne dați câteva concluzii finale, câteva observații finale în numele Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor membrilor Comisiei pentru felul în care au apreciat raportul nostru și observațiile făcute. Într-adevăr, domnule președinte, dacă îmi permiteți, pe scurt am să răspund fiecărui membru în parte care a evocat diferite puncte sau a pus în diferite întrebări, după care am să fac o scurtă observație în ceea ce privește răspunsul Comisiei. Mai întâi, domnul Blanco Lopez a vorbit despre o reducere a investițiilor din partea UE eu am vorbit despre o dublare, dar e, problema e că uh, sumele disponibile reprezintă un procent foarte mic de, din total. 9,6 miliarde de euro pe an în ultima perioadă de uh, programare financiară. Acum, dacă e să comparăm aceste 9,6 miliarde pe an cu TSO-uri și cu diferitele alte forme de investiții care reprezintă 14 miliarde, nu e partea cea mai importantă, însă e o sursă importantă uh, în care Comisia utilizează banii contribuabilor pentru a face investiții care să aducă un rezultat investițional. Și e clar că în acest sens trebuie ca deciziile luate de comisie să fie luate în mod corect. Acesta este contextul în care ne aflăm, să ne asigurăm că Deciziile luate au fost luate în urma unei evaluări strategice pentru a ne asigura că proiectele potrivite sunt bine finanțate. Și domnule Toșenovski, dumneavoastră ați vorbit despre stringent și sever în momentul în care am făcut prezentarea. Nu mi-aș dori uh, să preiau aceste adjective. Însă noi am încercat să facem o evaluare echilibrată, bazându-ne pe, pe dovezi și poate că să fiți de acord cu mine, că uh, e clar că mai sunt multe de făcut pentru a avea o, o implementare de plină a pieței energetice comune, despre care tot vorbim de ceva vreme. Și ați pus o întrebare specifică în ceea ce privește riscul de instabilitate și v-ați referit la producția de energie eoliană din Germania. În mod clar, problema energiilor regenerabile este una foarte mare, o provocare foarte mare pentru toți operatorii care încearcă să echilibreze lucrurile și ne-am subliniat asta în raport. Dar, de fapt, o piață internă a energiei, ținând seama de toate zonele geografice, e un lucru bun pentru că ne permite o diversificare a riscurilor. Atunci când suflă vântul undeva, poate nu suflă în altă parte. Dacă soarele strălucește într-un loc, poate e umbră în altă parte. Deci asta ne permite să avem surse diferite într-o rețea complexă, deci diversificăm riscurile printr-o unire a eforturilor. De aceea e o idee bună. Și tocmai în acest sens, în contextul germano-polonez, anumite regiuni, există niște aranjamente TSO-uri acolo care pot fi utile. Ideea e să putem comercializa acele eventuale neajunsuri, acele surplusuri care să poată să acopere anumite neajunsuri în diferitele piețe și uh, să poată fi reinvestite, spre exemplu, în piețele poloneze. Deci a, să avem un fel de transfer al energiei la nivel transfrontalier. Bun, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Ceea ce privește transpunerea întregului pachet. Da, am înțeles că mai sunt niște, ați puteți vedea la aliniatul 31 niște cifre, niște date, niște statistici uh, Uh, care au fost actualizate chiar ieri, dacă nu mă înșel, și s-a vorbit despre 10 state membre care fac obiectul unei proceduri de infracțiuni ne, în momentul de față și dacă nu mă înșel avem încă 15 programe uh, pilot care ar putea să fie în continuare analizate și care poate vor avea aceeași soartă uh, și eventual poate vor fi lăsate deoparte până când ne vom lămuri dacă da sau nu acestea trebuie continuate. Deci o problemă mare în acest sens și foarte bine faptul că și Comisia ne asigură că analizează aceste cazuri îndeaproape. De asemenea, e bine când Comisia spune că își dorește, într-adevăr, uh, să acorde toate informațiile necesare celor care au nevoie de ele pentru a-și putea face munca în mod corect. Eu înțeleg pentru cazul Farber, spre exemplu, care e nevoie de acest lucru. Deci e clar că e o inițiativă foarte bună. Domnul Silichiotis s-a referit la eventualele interdicții din partea autorităților naționale de reglementare. E clar că poate curtea nu are resursele necesare pentru a putea participa la toate discuțiile, chiar și în cadrul agenției europene și știm că statele membre în continuare încă mai învață din greșelile și din bunele practici ale fiecăruia în parte, învață reciproc. Așa că să m-ați întrebat dacă ar fi fost bine să mă refer și la o altă țară, mai ales uh, Cipru. Da, e adevărat că nu putem să evocăm toate cazurile în acest raport, Uh, eu m-am referit la cele țări pe care le-am, uh, le-am vizitat. Uh, data viitoare am să vă prezint eventual Belgia. Și știu că există și programe în care se folosesc un euro din cinci din programele fondurile europene pentru a contracara efectele schimbărilor climatice. Dar pentru a răspunde domnului Silichiachis, E adevărat, potențialul este imens în Cipru și acum două săptămâni am anunțat un program de lucru pentru 2016 și noi, ca și Curte de Conturi, am identificat energia și clima ca fiind o chestiune primordială în programul nostru de lucru 2016, vorba de inițiativă emblematică pentru uh, Orizont 2020 și am să fiu responsabil pentru o revizuire a întregului peisaj al energiei și vom începe această muncă cât de curând și sper să o putem încheia în primăvara anului viitor și în acest context am, vă promit că voi analiza și punctele referitor la Cipru la care noastră v-ați referit, pentru că adevărat că insulele energetice sunt niște cazuri speciale și interesante. Domnul Cofrot, vă mulțumesc pentru uh, observațiile dumneavoastră, ați cerut mai multe exemple concrete. În textul raportului nostru sunt multe exemple. Uh, există copii uh, ce sunt disponibile, poate nu l-ați primit, îmi cer scuze, însă oricum, uh, ori eu, ori adjunctul meu vom fi mai mult decât cătați să vă trimitem exact aceste informații, pentru că noastră sunteți specialiști în domeniul energiei și trebuie să fiți la curent exact cu toate programele care se derulează în diferitele regiuni. Și pentru a mă referi pe scurt, care sunt regiunile cu cel mai mare potențial de a deveni mai active ca și uh, pe regiuni de tranzit în beneficiul statelor membre și al cetățenilor lor, eu cred că m-am referit la două dintre ele și aici nu e niciun fel de critică, nu la mijloc, ci doar mă refer la fapte. Franța este o țară foarte importantă din acest punct de vedere, atât pentru gaz cât și pentru electricitate, însă există constrângeri în piața internă din Franța în ceea ce vrește capacitatea de transport și, în mod similar, Polonia. Și acolo există constrângeri pentru a putea utiliza uh, cele mai, uh, toate posibilitățile de interconectare, mai ales în nord-estul uh, Poloniei. Însă suntem gata să detaliem aceste informații. Deci nu e vorba doar de proiecte frontaliere la care se referea din nou Comisia, ce aș spune eu că uh, e nevoie și de o prioritizare a proiectelor în interiorul unui stat membru. Apoi, Comisia spunea adinaori că trebuie să începem deja să lucrăm. Însă eu m-aș, aș pleca de la exemplele de bune practici, de exemplu în Danemarca. Și cred că faptul că s-a uh, creat acea punte de legătură între operatorii din Finlanda și din Estonia, iată un exemplu foarte bun. Și cred că, domnule președinte, noastră, da, ați evocat procedurile de eh, infracțiune, comisia s-a referit la ele și domnul Brocart a făcut câteva observații și față de comisie și aș fi interesat și eu să văd care este evaluarea comisiei referitor la recomandări. Inițial comisia le-a eh, respins, însă văd că ulterior recunoaște că acestea pot fi utile. Iar în acest context, Domnul Șefcovici, vicepreședintele Comisiei, a fost foarte clar într-una din intervențiile sale. Dacă nu așa se referea la gazoducta Nord Stream și spunea că Uniunea Europeană va susține doar proiectele de infrastructură care se aliniază cu principiile de bază ale pieței energetice europene și cred că acest punct trebuie să fie din nou subliniat, așa că mă bucur să aflu că e ceva oficial și că această condiționalitate va fi deja pusă în aplicare. Și uh, e clar că uh, în momentul în care implementarea va avea loc, atunci va, veni, uh, va fi uh, ulterior rândul nostru să evaluăm felul în care acest lucru s-a făcut. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! E clar că e vorba de proiecte uh, care pot fi interesante pentru foarte mulți parteneri proiecte de interes comun și ne putem gândi în continuare la asta pentru că sunt proiecte de importanță crucială. Vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, pentru această dezbatere nemaipomenită pe un subiect atât de interesant. Vreau să mulțumesc și reprezentantului Curții de Conturi implicat în această dezbatere. Uh, well, next point, nine. Point number nine. Um, study space market up. Trecem la punctul 9. O prezentare din partea Laurei Del Pont, pătrunderea pe piața spațială. Vine de la Centrul pentru Studii Industriale. A fost dorința noastră sau așteptarea noastră și am trimis o asemenea întrebare din partea Comisiei 3 la Uh, Departamentul de Politică. E un studiu făcut de acest departament la cererea Comisiei ITRE și care se numește Pătrunderea pe piața spațială. Studiul este făcut astfel încât să vedem de ce măsuri e nevoie astfel încât să creăm o cerere pentru date spațiale în Uniunea Europeană. Politică spațială, viitorul nostru probabil. Mai ales în ceea ce privește Proiectele europene, Copernicus și Galileo. Am investit mult bani pe acestea și suntem gata să cheltuim și mai mult pentru Copernicus și Galileo. De aceea e foarte important să ne folosim de date. Bine ați venit, bine ați venit în Parlamentul European, mă bucur să vă văd aici, doamnă, și vă voi ruga să vă prezentați informațiile astăzi și raportul dumneavoastră, studiul dumneavoastră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 Uh, frumoasă. Mă bucur să mă aflu astăzi aici și să vă prezint care sunt descoperirile acestui studiu foarte interesant în ceea ce privește pătrunderea pe piața spațială și tehnologiile acestea în mediul de afaceri european. De ce credem că acest studiu e atât de important și relevant pentru mediul de afaceri din UE și pentru cetățenii din Uniunea Europeană? Știm că în ultimii 10 ani Uniunea Europeană a cheltuit aproape 6 miliarde de euro astfel încât să aibă propria infrastructură spațială și în perioada financiară de acum 11 miliarde de euro au fost țintiți pentru completarea acestei infrastructuri spațiale. Aceste investiții sunt bine justificate, în primul rând pentru că e nevoie ca Uniunea Europeană să aibă o infrastructură spațială independentă și autonomă. Apoi, pentru că se dezvoltă serviciile bazate pe satelit și produsele legate de acestea și ne așteptăm ca acestea să își aducă contribuția la strategia de creștere în UE. Pentru că toate acestea se întâmplă, e nevoie de beneficii socioeconomice în urma acestor programe. Aceasta e o provocare de politică pentru Uniunea Europeană și exact acesta e și obiectivul acestui studiu, să vedem care sunt posibilele linii de acțiune pentru Uniunea Europeană astfel încât să fie promovată o mai bună folosire a datelor spațiale în sectorul public și în sectorul privat. Pentru a face acest studiu am combinat diferite surse de date, am făcut un fel de analiză documentară bazată pe raporturi pe piață, studiuri de caz, am revizuit documente de politică, regulamente. Însă, în același timp, am integrat și această analiză documentară și cu perspectiva diferitelor categorii de părți interesate. I-am uh, inclus aici și pe utilizatorii finali și trebuie să spun că le mulțumim tuturor acelora care și-au adus contribuția la studiu cu expertiza și cunoștințele pe care le au, pentru că ne-au adus păreri foarte importante. care e investiția UE în ceea ce privește infrastructura spațială? Există două programe Uh, unul e Galileo, celălalt e programul Copernicus. Galileo e sistemul european de navigație prin satelit. Prin satelit. Este echivalentul programului american GPS însă acesta a fost dezvoltat exclusiv um, sub control european. Galileo e integrat de Agnos, astfel încât este mai bună, uh, este îmbunătățită um, funcționarea GPS. Galileo conține 30 de sateliți și infrastructură terestră. Aproape o treime din sateliți au fost deja lansați. Copernicus este un program diferit. Copernicus e un sistem de observație a Pământului. Permite observarea Pământului din spațiu. Acesta a fost proiectat astfel încât să dea informații geospațiale pentru a putea uh, sprijini deciziile publice dă informații din șase domenii, atmosferă, mediu marin, mediu terestru, schimbări climatice, management de urgență și securitate. Toate ambele programe se află în diferite stadii de dezvoltare. Ambele aduc un fel de servicii preliminare deocamdată și ne așteptăm să fie uh, complete până în 2020. Când vorbim despre piața spațială în josul ei, ce noi ne gândim la companii care au servicii și aplicații pentru utilizatori publici și privați. Asemenea, companii de obicei nu sunt conectate cu piața spațială tradițională, însă își au bazele în aceasta și apelează la aceasta în ceea ce privește semnalul de satelit, în ceea ce privește aplicațiile balate pe, bazate pe Galileo sau imagini spați, spațiale în cazul programului uh, Copernicus. Cum arată acum această piață? în ceea ce privește sistemul de navigare și cel de observare a Pământului. Ce putem spune e că ambele pieți se află în creștere, sunt dominate de IMM-uri, mai ales în ceea ce privește um, servicii cu valoare adăugată. În același timp observăm că, făcând o comparație cu SUA, uh, Serviciile spațiale în Europa sunt sub așteptările avute și acest lucru are de-a face mai ales cu faptul că Uniunea Europeană are o piață instituțională mult mai mică și mai fragmentată. Uniunea Europeană are nevoie de uh, contracte de apărare. Acestea ajută mediul de afaceri SUA să, se, să fie durabil din punct de vedere financiar. Există trăsături specifice pe cele două programe. Pentru piața navigației, aceasta este o piață care este deja dezvoltată și cred că cunoașteți deja sistemul de navigație prin satelit de pe, de pe această piață. Există un înalt grad de penetrare al smartphone-urilor pe piață și de aceea acesta este foarte folosită. Mai există și alte motoare importante de creștere pentru aplicațiile pe Galileo și aici vorbim de internetul lucrurilor, așa numitul Internet of Things în ceea ce privește piața privind observarea Pământului. Vorbim de ceva complet diferit. Vorbim de o piață aflată încă în dezvoltare. Se dezvoltă într-un pas rapid, dar se și schimbă foarte repede, astfel încât să se adapteze la noi tehnologii și noi modele de afaceri. Acum ce putem să spunem e că piața este dominată de uh, clienți publici instituționali. Serviciile comerciale sunt mai ales dezvoltate pentru piață pe piețe de nișă. Ce am identificat în studiile noastre? Două piețe, două sectoare care au un potențial de creștere mari, apicultura și în ceea ce privește asigurările de viață. Un alt motor de creștere ar putea veni din vânzarea de servicii geospațiale, adică o combinație din date bazate pe localizare cu uh, cartografiere digitală. Pe parcursul studiului nostru am uh, văzut și cum arată datele satelit în Europa și care sunt limitările în folosirea lor. Le-am uh, clasificat în cinci categorii diferite. Politică, piață și lipsa de abilități și apoi și am avut, le-am și gradat diferit. În prezentarea mea mă vor axa pe uh, în prima parte a acestor tip de, a acestor tip de constrângeri. În primul rând, mă voi axa pe ceea ce am identificat ca provocări comune atât pentru serviciile bazate pe Galileo cât și pentru Copernicus. Primul punct are de a face cu dependența de tehnologie non-UE. Pentru Galileo, aici vorbim în special de faptul că majoritatea aplicațiilor care sunt dezvoltate pe piață sunt bazate pe tehnologia GPS. Un al doilea punct e acela că există un risc, că există prea multă dependență pe echipamente care nu sunt făcute și produse în Uniunea Europeană. Pentru Copernicus, situația este diferită. Riscul major care a crescut e următorul. Putem vedea Copernicus ca fiind un alt furnizor de date spațiale pentru o companie IT din US, din SUA. Și asta pentru că pentru a procesa și stoca datele, norme de date care există în Copernicus, e nevoie de un computer foarte, de un computer foarte avansat și o capacitate de stocare foarte avansată. Și Companii ca Google, Microsoft, Apple, aceste companii americane sunt mult mai avansate față de tot ce există pe piața europeană. Un al doilea punct, fragmentarea. Din nou, dacă e să facem o comparație între piața europeană și cea din SUA, observăm că există această fragmentare din cauza chestiunilor legate de securitate națională, de politică industrială. De aceea Uniunea Europeană e mult mai fragmentată. Dacă e să analizăm, de exemplu, achizițiile, ceea ce vedem e că, în general, există un competitor la nivel național care e favorit. Un al treilea punct pe care a apărut în interviurile noastre e implicarea non-sistematică a reprezentanților din industrie și eu aș adăuga aici și utilizatorii finali. Acest lucru a fost mai ales adevărat la începutul dezvoltării acestor două programe, mai ales pentru dezvoltarea serviciilor Copernicus. Ce spun oamenii? Ce observă ei? Ei observă, în general, abordarea pe care o are Agenția Spațială Europeană pe dezvoltarea programelor, această abordare a fost prea mult bazată pe nevoi științifice și instituționale și nu pe nevoile existente pe piață. Din nou, nici aici comparația nu e bună cu ceea ce se întâmplă în SUA, unde uh, sunt folosite consilii uh, pentru utiliz- utilizatorii finali atunci când se fac asemenea programe. Apoi mai există și provocări specifice fiecărui program. Pentru Galileo, vedem întârzieri posibile în lansarea noilor sateliți. sateliți. Credem că acesta este punctul cel mai important. Potrivit Agenției Europene a sateliților, 40% din echipamentul vândut e pregătit deja să suporte Galileo. Înseamnă că industria face deja investiții, așa că e foarte important să nu creăm așteptări care nu pot fi întâmpinate. Reprezentanții industriei în ceea ce privește piața sateliților și navigației, spun că nu primesc destul sprijin din partea Uniunii Europene. Pentru Copernicus avem diferite chestiuni. Cele mai importante care, pe care le știm sunt politica în ceea ce privește datele. Această politică în ceea ce privește datele a fost aprobată în anul 2014 și stabilește că există acces liber Uh, și gratuit la datele Copernicus. Da, e un progres bun, însă problema e că accesul la aceste date e departe de a fi facil față de accesul la datele care pot fi accesate din SUA. Ni s-a spus că interfața nu e ușor de folosit, datele nu se află la diferite nivele de procesare, sunt date de bază, acestea nu sunt stocate într-un mod eficient. O altă problemă în cadrul Copernicus e faptul că există acest uh, sistem de guvernanță foarte complex. Există multe agenții europene care sunt responsabile în ceea ce privește serviciile oferite de Copernicus ce s-a întâmplat, care a fost răspunsul Uniunii Europene până acum la aceste limitări. Uniunea Europeană a lucrat la diferite niveluri folosindu-se de diferite instrumente. În primul rând, Uniunea Europeană a sprijinit cercetarea în ceea ce privește spațiul și asta prin cadrul european pentru cercetare și inovare. Noi credem că programul până acum a dus rezultate folositoare, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor principale în Copernicus. Însă, în același timp, oamenii pe care i-am intervievat au spus că o parte din um, ceea ce oferă programul poate fi îmbunătățit, astfel încât să se adapteze mai bine nevoilor de pe piață. Apoi, acțiunea legislativă. Atât regulamentele privind spațiu și cel care nu și regulamentele care nu sunt specifice pe spațiu au nevoie de date de politici privind datele și politici privind frecvențele. Însă e nevoie și de condiții astfel încât să existe această piață pentru date spațiale și există și un efect de pârghie foarte important. Informațiile date de Galileo și Copernicus promovează tehnologii care se aplică transversal în multe domenii care sunt relevante pentru politica Uniunii Europene. Și mai există un al treilea tip de acțiune, creșterea gradului de conștientizare în cadrul publicului, cetățenilor și administrațiilor publice. În acest context am identificat trei posibile linii de acțiune pentru Uniunea Europeană. First, we really suggest to enhance the... Sugestia noastră este să se crească rolul de coordonare al Comisiei Europene și asta pentru a depăși fragmentarea guvernanței chestiunilor spațiale în Uniunea Europeană. Fiindcă în Uniunea Europeană politica spațială se bazează pe contribuția statelor membre a Uniunii și a Agenției Spațiale. Prin urmare, e nevoie de o mai fermă orientare și asta va ajuta și la elaborarea unei abordări unificate pentru politicile industriale spațiale UE. Întâi de toate, după părerea noastră, trebuie să îmbunătățim evaluarea datelor și distribuirea datelor. În al doilea rând, credem că este important să încercăm să combinăm programele de cercetare și dezvoltare cu sprijin pentru programele de dezvoltare pentru a sprijini comercializarea aplicațiilor și serviciilor și să răspundem și la constrângerile de cerere. Credem că este important, în primul rând, să abordăm rezistența la schimbare la nivelul administrației publice și, în al doilea rând, o altă posibilitate ar fi să folosim o măsură soft pentru a promova utilizarea datelor spațiale în administrațiile din statele membre, lucru care se poate face dacă se vorbește în politicile sectoriale despre mm, politici bazate pe satelit sau folosirea datelor pentru controlarea conformării. Mă opresc aici din prezentarea mea, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim foarte mult! Minunat! Este o reuniune foarte informativă referitoare la acest raport, pentru care vă mulțumim. Și acum rămâne să îl studiem în detaliu și să fim pregătiți să-l utilizăm. Însă, aș vrea să îl rog pe colegul nostru Toșanovski să pună întrebări dacă există. Da, mulțumesc foarte mult pentru acest raport pe care vi l-ați prezentat. Din păcate nu mai e multă lume în sală, așa că nu o să am nicio intervenție prea lungă. Am două întrebări. Galileo și Copernic, cu, cum spuneți dumneavoastră, reprezintă o infrastructură interesantă și importantă. Vă mulțumim pentru acest raport care ne va fi fără îndoială util și am două întrebări. Prima întrebare, referitoare la abordarea dumneavoastră, referitoare la această fragmentare. Mă întreb dacă nu ar fi bine să profităm de agenția existentă, GSA, care este lansată, care a stabilit aceste reguli de securitate, ar fi mai bine să profităm de pe urma acestor agenții pentru a gestiona proiectul Copernicus, care nu are încă această infrastructură de gestiune și parametrii de securitate care vor fi foarte importanți pentru proiectul Copernicus? O nouă întrebare. Știu că vă concentrați în special pe Europa, dar pentru o mai bună competitivitate și din perspectiva GPS-ului, germani sau a sateliților din China. N-ar fi mai bine poate să extindem un pic acoperirea pentru a include piețele din Africa sau alte piețe care, din punct de vedere al piețelor, ar fi foarte avantajoase pentru Galileo și pentru Copernicus. Stimularea sectorului public Aici ar putea exista răspunsul. Dar cum rămâne cu întrebarea pentru sectorul privat? Mai ales uh, în ceea ce privește datele de observare. Dacă ne puteți face niște comentarii în acest sens. Avem întrebări, dar fără îndoială trebuie să mai studiem lucrurile. O să întreb cu ultimele întrebări și anume cum putem simula sectorul privat. În cazul serviciilor Galileo, Cererea este, se bazează în mare parte pe ce vine din partea sectorului privat. Este mai dificil pentru serviciile de observare terestră, pentru că acestea sunt uh, create pentru politici publice. Și ce observăm este că există o, nu există uh, disponibilitatea de plată pentru anumite servicii. Dacă, de exemplu, ai o aplicație pe telefonul tău care îți spune care este radierea în nivelul în care te afli, îți dorești asta gratuit. Genul acesta de servicii trebuie să fie gratuite. Prin urmare, este foarte dificil și am observat că deocamdată vorbim despre niște piețe de nișă și pentru că încă de la început existența unor servicii, cum ar fi Google Earth și așa mai departe, au stabilit regulile pentru piață și Google funcționează ca un fel de intermediar, furnizează informații gratuit. Deci oamenii sunt obișnuiți să aibă aceste informații gratuit și de aceea este așa o provocare să ai o piață comercială pentru genul acesta de servicii. în ceea ce privește valoarea altor piețe, piața africană și așa mai departe. Asta este o chestiune pe care n-am explorat-o încă, dar știm din raportul anterior care a fost pregătit de Asociația reprezentanților companiilor de valoare la distanță, știm că se bazează pe acest genul de servicii comerciale. În ceea ce privește fragmentarea, N-am înțeles exact dacă vă gândiți la fragmentarea la nivelul guvernării sau al pieței în sistemul de guvernanță. Sistemul de guvernanță. Este o chestiune controversată aceasta. În cazul Galileo, de exemplu, a fost creată o agenție. La Praga avem uh, agenția globală pentru sateliți care ajută la promovarea adaptării Galileo pe piață. Nu există ceva similar pentru Copernicus deocamdată, dar s-ar putea să fie o opțiune pe care trebuie să o avem în vedere. Mulțumim foarte mult, doamna Del Pont, pentru această prezentare și pentru pozițiile foarte utile pe care le-ați exprimat aici cu privire la ce trebuie făcut pe viitor. Ați menționat trei puncte. În primul rând, un aspect clar pentru noi politicieni pe care îl vom lua în considerare. Deci, încă o dată, vă mulțumim. Dragi prieteni, feedback și debriefing din partea reuniunii coordonatorilor ITRE, cel puțin pentru asistenții noștri, dacă nimeni nu vrea să-l mai asculte. Deci, e o reuniune ITRE, totuși, și trebuie să este prezent cel puțin un membru ITRE. New Energy Market Design, 17 martie. Am avut o audiere foarte importantă 17 martie. Apoi, un alt raport care a fost atribuit între Comisie, state membre, agenție, grupul ENF. Și patru alte acte normative importante. Economia circulară, modificarea directivelor privind vehicule aflate la sfârșitul ciclului de viață, grupul ALDE. Economia circulară, depunerea deșeurilor în rampele de gunoi, ALDE. Economia circulară, directiva privind deșeurile, grupul socialist teocrat. Economia circulară, ambalarea și ambalarea deșeurilor, GUE. Acum știți totul. Sunteți plini de informații. Următoarea reuniune pe 22-23 februarie, anul acesta, sigur. 22 după amiaza și 23 februarie dimineața și după amiaza. Deci 22-23 februarie. Mulțumesc și numai bine!